So, nach einem langen Pfingstwochenende. Bun, după un weekend prelungit, începem cu reuniunea noastră a Comisiei Envi. Am de făcut următoarea comunicare. Punctele 7 și 6 de pe ordinea de zi au fost amânate. Punctul 15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 să urez bun venit tuturor la reuniunea uh, comisiei noastre. Comunicările sunt următoarele. Punctul 6, Orizont 2020 și punctul 7 de pe ordinea de zi, programul specific de punere în aplicare uh, pentru Orizont 2020, uh, sunt amânate. Punctul de pe ordinea de zi cu numărul 15 este vorba de raportul doamnei Weisgerber directiva referitoare la recunoașterea calificărilor, ei bine, aici este pre... în ordinea de zi este prevăzut ca fi cu ușile închise, este cu ușile deschise. Este o reuniune publică, deci nu va fi cu ușile închise. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Avem la dispoziție toate limbile și astăzi, pentru prima dată, avem și limba croată. Și asta pentru noi noștri colegi. O a doua comunicare. Avem doi colegi care au părăsit Parlamentul, colega de Brun și colega Romana Plumb, pentru că dumneaei a devenit ministru de mediu în România. Și va fi, cum s-ar spune, de partea cealaltă Uh, în cealaltă instituție și va face de acolo politică de mediu în Europa. Și doresc să o felicit cu această ocazie în mod oficial. Felicitări și mult succes! Avem drept urmare și doi colegi noi. Sunt membrii supleanți. Este vorba de colega Minodora Cliveti și colegul Ivan, care îi vor uh, înlocui pe, le vor înlocui pe cele două colege. Iată, colega Cliveti tocmai a apărut, a venit în sală. Bun venit în Comisia Envi. Bun venit așadar, doamnă Clivetti. Al trei, a treia comunicare. Grupul de lucru pentru sănătate se va reuni pe 30 mai, miercuri, de la ora 4 la ora 6 în A5E2, sala A5E2. Va fi vorba despre o o uh, revizuire la um, mijlocul perioadei și despre strategia de sănătate europeană. Și cu aceasta trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Avem alături de noi un oaspete. Bun venit alături de noi, domnului Ianes Potocnic, comisar pentru mediu. Astăzi vom avea un schimb de opinii cu dumnealui. Vom împărți acest, acest schimb de opinii în trei runde de întrebări și răspunsuri. Am mulți uh, colegi care deja au cerut să intervină. Uh, voi începe prin a-i da cuvântul comisarului pentru o scurtă introducere, iar apoi vom avea posibilitatea să uh, adresăm întrebări cât se poate de multe, să sperăm. Aveți cuvântul, domnule Potocnic. Mulțumesc. O scurtă introducere despre primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, și anume propunerea Comisiei, propunerea legislativă referitoare la eficiența resurselor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a veni alături de dumneavoastră astăzi. Mulți dintre dumneavoastră vă amintiți că la începutul mandatului meu am, uh, am spus că există trei priorități, biodiversitate, implementare și eficiența resurselor. Și sprijinul dumneavoastră a fost vital pentru obținerea de progrese, pentru toate acestea. Foaia de parcurs pentru eficiența uh, resurselor, adoptată de curând, uh, ne-a ajutat uh, să punem bazele pentru eficiența resurselor. Raportul Gerbrandi a fost foarte important din punct de vedere al sprijinului politic pentru această foaie de parcurs și vom avea nevoie de acest sprijin. Raportul face și unele sugestii excelente pentru a completa foaia de parcurs, ceea ce ne va ajuta să continuăm și în implementarea foii de parcurs. Câteva voci în dezbaterea din plen au sugerat că tergiversăm lucrurile și nu acționăm la timp. Însă vă asigur că nu am așteptat până ca uh, Um, foaia de parcurs să fie adoptată ca să um, adoptăm măsuri de uh, eficiență resurselor în interiorul instituției. Eficiența resurselor face parte din strategia Europa 2020 uh, de la începutul mandatului acestei comisii. Avem o abordare pe trei uh, direcții, să, uh, conser- să conservăm uh, resursele pe care le avem, să îmbunătățim guvernanța și o bună monitorizare. Uh, va exista și o comunicare pe, cu privire la uh, o piață pentru produse uh, ecologice și apoi vom uh, aborda și problema alimentației și a construcțiilor durabile. Uh, durabilitatea se referă și la apă și aer. În acest an vom prezenta o comunicare uh, cu privire la, comun la resursa de apă în Europa și în 2013 vom face o revizuire cuprinzătoare a politicilor noastre de uh, poluare și calitatea aerului. Și asta și pe baza acordului atins la Geneva de actualizare a uh, Uh, acordului de la Goethe, uh, protocolului de la Göteborg. Și apa uh, și eficiența acestea, utilizării acesteia este foarte importantă. Bineînțeles, um, vom continua și în ceea ce privește biodiversitatea. Vom merge anul acesta la Rabat pentru a continua progresele făcute la Nagoya și vom încerca să completăm cadrul european actual și lucrăm și la un document referitor la speciile invazive. Continuăm munca referitoare la implementarea legislației cu privire la, chimic la chimicale, însă adoptarea documentelor uh, de politici sunt un, este un prim plan. Implementarea este un aspect uh, esențial. Aștept cu nerăbdare viziunea dumneavoastră cu privire la comunicarea uh, adoptată în martie, uh, care, printre altele, se referă și la uh, revizuirea prevederilor referitoare la evaluarea impactului. Abordarea bazată pe eficiența resurselor înseamnă că facem ca afacerile celorlalți să fie treaba noastră în toate domeniile, energie, transport, cercetare, agricultură, pescuit, uh, politică, de, uh, politică externă, în toate aceste domenii trebuie să introducem această abordare. Cadrul financiar uh, multianual va fi un test pentru a vedea cum putem să ne alocăm cât mai eficient resursele. Sper că mă pot baza pe membrii acestei comisii pentru a insista asupra Uh, eficienței resurselor și a faptului că toate celelalte comisii, ITRE, uh, uh, Comisia pentru Pescuit, Agricultură și așa mai departe, trebuie să ia în considerare acest aspect. Vom continua și să lucrăm pentru a elimina subvențiile care fac rău mediului și să stimulăm alte măsuri, de exemplu, semestrul european După cum știți, dezbatem uh, în acest moment uh, aspectele ce țin, de exemplu, și de strategia Europa 2020 și probleme de mediu în aceasta. Am lansat anul acesta un program, inclusiv platforma pentru eficiența resurselor și acesta trebuie să ofere uh, rezultate începând cu 2013 reuniunea cu privire la acest subiect va avea loc săptămâna viitoare. Nu în ultimul rând, tot în acest an, vom face o propunere pentru un nou cadru pentru uh, propunere pentru uh, politici de mediu prin uh, o propunere de al șaptelea program cadru pentru mediu. Am apreciat raportul domnului Iolainen și pot să vă spun că aș sprijini sprijinul dumneavoastră pentru un nou plan de acțiune uh, astfel încât să promovăm uh, creșterea ecologică, o mai bună sănătate și bunăstare. Trebuie să lucrăm cât mai strâns împreună pentru ca aceste ambiții să poată fi transferate în realitate, astfel încât să poată aduce beneficiile pe care ni le dorim pentru toți cetățenii europeni. M-am referit pe scurt la, uh, multe, la mai multe aspecte. Știu că vom uh, discuta cu siguranță Rio plus 20 și implementarea un pic mai încolo, dar um, m-am referit parțial și la unele dintre aceste lucruri. Vă mulțumim, Ianes Potocnic, pentru această privire de ansamblu. Bineînțeles că nu trebuie să uităm când este vorba de rapoarte legislative și de um, legiferare, termenul limită pentru Parlament este martie 2013. Asta înseamnă Reiau, spune președintele, vă mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră. Când este vorba de legiferare în Parlament, martie 2013 va fi termenul limită, pentru că tot ce va veni mai târziu ca propunere din partea Comisiei nu va mai putea fi abordat de către Parlament în această legislatură. În martie 2014 trecem în campanie electorală și începând cu aprilie 2014 nu vor mai fi uh, reuniuni. Am să vă rog să luați în considerare acest lucru când este vorba de uh, legiferare. Trebuie ca totul să uh, se întâmple înainte de martie 2013 ca să mai putem pune în aplicare ceea ce propuneți dumneavoastră. V-ați referit la eficiența resurselor, am și discutat mai înainte, am avut o dezbatere foarte bună cu privire la raportul Gerbrandi. Uh, au fost peste 50 de intervenții în plen și am uh, văzut că acest uh, subiect ne va urmări o vreme bună. Avem, mai, avem multe persoane înscrise la cuvânt și, în primul rând, Richard Zeber în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbatere dezbaterile pe care le, le ducem cu privire la mediu sunt uh, intense și asta este uh, ceea ce ne place în acest domeniu. Aș dori să-l felicit pe domnul comisar și pentru Săptămâna Verde, Green Week. A fost o inițiativă foarte bună pentru a arăta ce face Europa în domeniul mediului și mi se pare o abordare bună. Trebuie nu numai să uh, creăm bune reglementări, ci și să încercăm să explicăm oamenilor ce facem. Mi se pare însă că există o problemă când avem de a face cu legislația de mediu în Europa, și anume diferențele în, în, în implementare. Domnul comisar s-a referit la acest lucru uh, și a inclus acest punct în programul său de muncă. Nu văd foarte multe progrese aici. Uh, Mă refer aici la domeniul apei și la domeniul aerului. Permiteți-mi să încep cu aerul. Uh, anul viitor va exista o revizuire a obiectivelor de calitate a aerului și putem constata că foarte multe regiuni și orașe, uh, conform standardelor europene, au un aer uh, de calitate foarte proastă, cu toate că fac tot ce le stă în putință uh, Um, interdicții în trafic, um, adaptări în ceea ce privește clădirile și așa mai departe. Uh, cred că un, uneori poluarea vine nu, într-un oraș, nu vine numai din orașul respectiv, poate să vină și din afară, poate chiar dintr-o altă țară. Și ar trebui să fie prevăzută această situație Uh, și să fie luată în considerare și nu numai să se pună accentul pe respectarea orbească uh, a standardelor. Similar, uh, mi se pare că este, similară este situația cu propunerea uh, comisiei uh, recentă există unele standarde foarte stricte, vor exista probleme. Este vorba de apă și epurare. Uh, știm că există state care chiar cu stații de epurare de ultimă tehnologie nu vor reuși timp de ani de zile să respecte standardele uh, solicitate. Deci cu, este, există posibilitatea ca cu toată bunăvoința, cu toate eforturile și investițiile uh, posibile, un stat să nu reușească să respecte standardele. Și trebuie să încercăm să autorizăm o serie de etape astfel încât să, uh, să prevedem aceste uh, situații. Iar apoi, având în vedere că ne mai rămâne un an, să încercăm să vedem mai de, degrabă cum putem rezolva problemele de implementare decât să venim cu noi și uh, noi propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Iolainan! Mulțumesc, domnule comisar Potocnic! Dacă propunerea de legislație vine atât de repede cum a venit uh, prezentarea dumneavoastră. Vom avea mult de lucru anul acesta. A fost un uh, ritm uh, foarte rapid cel al discursului dumneavoastră. Puteți să ne spuneți pe ce ne putem baza până în martie 2013? Ați prevăzut ceva pentru eficiența resurselor sau trebuie să amânăm asta pentru următorul mandat? Aș dori să vă mai întreb și care, cum sunt um, um, întretăierile între strategia pentru eficiența resurselor, strategia de durabilitate și cel de-al șaptelea program cadru. Um, strategia referitoare la durabilitate, um, ce se va întâmpla cu ea? Va fi revitalizată sau o vom abandona? cum se uh, completează sau suprapun aceste trei planuri de acțiune. Săptămâna trecută în plen s-a discutat și uh, fapt, faptul dacă există sau nu planuri de acțiune la nivel național în ceea ce privește resursele. Oare nu ar trebui să avem planuri de acțiune sau să cerem statelor membre planuri de acțiune pentru resurse? Pot să vă spun că Germania, joi seară, și-a, își va uh, prezenta propriul plan de eficiență a resurselor și, bineînțeles, ar fi ideal ca toate cele 27 de state membre să aibă un astfel de plan de acțiune, pentru că numai așa pot fi măsurate progresele sau lipsa lor. În ceea ce privește legiferarea, încă două aspecte. Zgomotul este un subiect foarte important. Aș dori să întreb dacă vom avea îmbunătățirele prevederilor în domeniul zgomotului. Richard Zeber s-a referit la aer, era vorba de aerul din exterior, dar majoritatea oamenilor se află într-o sală sau într-o cameră ce se întâmplă așadar cu aerul din interior? Ați planificat ceva referitor la îmbunătățirea calității aerului în clădiri? Mulțumim. Chris Davis. Thank you, Chairman. Uh, repeat. Mulțumesc, domnule președinte. Voi repeta această, domnule președinte în legătură cu legislația. Trebuie să ne gândim uh, atunci când analizăm calendarul să uh, nu facem presupuneri Parlamentul uh, încearcă să nu uh, ajungă la acorduri în prima lectură cu Consiliul, pentru că acestea nu sunt favorabile Parlamentului în general. În general, Consiliul uh, se gândește că obține aprobarea noastră foarte ușor. Eu cred că ar trebui să ne gândim la calendar astfel încât să permitem derularea procesului legislativ. În legătură cu implementarea, am văzut documente, dar nu am văzut suficiente care să dovedească că Comisia are și rezultate după acest demers de concentrare pe rezultate, pe implementare. Să vă dau un exemplu. De exemplu, uh, directiva privind sfârșitul uh, duratei de viață a autovehiculelor. În 99-2000, uh, Carl Florenț uh, s-a ocupat de acest subiect și din 2006 a existat o cerință ca toate statele membre să recupereze 85% din uh, caroseria unei mașini pentru reciclare din uh, întregul autovehicul. Din 2015, acest procent va crește la 95%. Știu că vasta majoritate a statelor membre nici măcar nu se apropie de această cerință uh, de 85% la ora actuală. Majoritatea statelor membre uh, s-au obișnuit cu ideea că uh, fac ceea ce pot, dar nu se face presiune asupra lor pentru a respecta cerințele legislative și bineînțeles că nimeni nu face eforturi suplimentare de la sine. Legea este bună, um, stabilește condiții egale pentru întreaga Europa, se asigură că nu, nu concurează între ele companiile și uh, se asigură și respectarea obiectivelor de recuperare, dar este necesar să se facă și presiuni din partea Comisiei asupra statelor membre. Eventual să se declanșeze uh, acțiuni de încălcare pentru că nu se respectă aceste cerințe. Poate că nu ați fost atent la acest subiect, dar eu vă rog să vă îndemnați personalul să se ocupe de acest subiect și să ne spuneți ulterior cum doriți să vă asigurați că se respectă legea. Ce măsuri de încălcare proceduri de încălcare se declanșează. Mulțumesc, spune domnul președinte. Procedura normală prevede două lecturi și nu o lectură. Domnul președinte, dumneavoastră sunteți șeful, ce spuneți dumneavoastră este uh, lege. Mulțumesc, des ai holdare cuvântul. Mulțumesc, șeful. Mulțumesc, domnule comisar uh, Potoșnic, pentru uh, introducere. Am adoptat săptămâna trecută în plenară raportul și cred că avem o imagine a obiectivului nostru. Bineînțeles, întrebarea este ce facem acum concret, cum, uh, ce măsuri luăm, știm ce trebuie să facem, în general suntem de acord cu obiectivele pe care le-am stabilit, ne gândim și cum să Stabilim legături cu toate părțile implicate din Parlament și în Consiliu, dar întrebarea este la ce măsuri concrete ne putem aștepta. Toată lumea pune această întrebare. Vreau să vă rog să ne dați îndrumări concrete în legătură cu trei puncte. În primul rând, directiva privind uh, proiectarea ecologică Cred că trebuie să analizăm uh, această problemă a designului produselor și să uh, ne asigurăm că, că asigurăm uh, o utilizare eficientă a resurselor. Când putem să ne așteptăm la o extindere a sferei de aplicare pentru a include eficiența utilizării resurselor, probabil înainte de martie anul viitor? În al doilea rând, biomasa modul în care ne ocupăm de acest subiect la ora actuală în Europa, um, folosind uh, centrale mixte de coincinerare, în centralele, le incinerăm în uh, centrale de cărbune, știm că acest mod nu este durabil. Știu că s-au purtat câteva discuții, dar aș vrea să ne spuneți când putem uh, să ne așteptăm la Uh, implementarea de criterii uh, concrete și sustenabile care să prevină pe viitor utilizarea uh, coincinerării sau utilizarea centralelor care folosesc cărbuni. Dacă vorbim despre opțiunile de ecologizare, um, știu că există multe probleme în politica agricolă comună. Cred că pierdem ocazii atunci când discutăm reformarea PAC. Știu că Direcția în general a dumneavoastră se ocupă de un document verde pentru fosfați. Acest document trebuie elaborat înainte de um, vacanța de vară. Așa să știu dacă această carte verde în legătură cu fosfații va fi folosit pentru a da un exemplu concret de uh, modul în care putem uh, îmbunătăți recuperarea fosfatului și cum uh, putem să ne aliem cu alte direcții generale, de exemplu DG Industry pentru a ne asigura că fosfații sunt recuperați uh, în loc să fie importați și apoi uh, aruncați în ocean. Aș aprecia dacă ne-ați da uh, răspunsul concret la aceste întrebări. Mulțumesc. Ana Vostar are cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Private husholdninger eu vorbi în limba germană. Gospodăriile private. Cum, vor uh, implement, cum se vor implementa prevederile acestea la nivelul gospodăriilor individuale? Documentul nostru a fost uh, foarte, nostru a fost foarte bun, dar cred că măsurile trebuie să fie implementate de la nivel înalt. Dar ce, și cetățenii trebuie să se implice direct, pentru că ei schimbă lumea prin acțiunile lor. Ne gândim la modul în care se utilizează um, apa, lumina, la modul în care se izolează um, clădirile, utilizarea energiilor Domnul președinte spune că este o problemă cu traducerea în limba franceză. Se poate rezolva această problemă? Dacă nu, pot continua în germană, dacă, dacă nu merge altfel. Am mici dificultăți tehnice, ne cerem scuze, continuăm. Dacă am folosi uh, televiziunea sau relațiile cu publicul pentru a transmite mesajele cetățenilor către cetățeni, astfel încât cetățenii să înțeleagă că trebuie să ne schimbăm fundamental în modul în care trăim și că trebuie să folosim în general mai puține resurse. S-a vorbit despre apă și despre poluare. Dar dacă ne gândim la rezidurile farmaceutice, care există în ape, care nu provin doar din uh, agricultură. Se uh, uh, poluează foarte mult lacurile, peștii devin uh, hermafrodiți. Sunt probleme de mediu foarte grave din cauza acestor scurgeri. Știm uh, cât de mult uh, trec în bânza freatică chimicalele folosite în agricultură. Uh, dar nu cred că s-a evaluat într-adevăr impactul asupra apei. Aceste teme sunt foarte importante. Mulțumesc foarte mult. Domnul Rossi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să întreb cum putem, la nivel european, să ducem această luptă costisitoare împotriva emisiilor de CO2 și cum putem să echilibrăm asta cu interesele care există în legătură cu substanțele periculoase care ajung în apă, substanțe mutagene, cancerigene și așa mai departe. Există mii de substanțe care ajung în apă și asta în toate statele membre. Avem două posibilități. Ori reglementările europene rămân uh, Uh, cu lacune uh, și avem acele pericole care vin cu aceasta, ori luptăm împotriva acestor lacune și prețul este din, costurile sunt din ce în ce mai mari. Și ce spune colegul dumneavoastră Almunia în acest sens? Colegul Almunia spune că atunci când concurența Uh, merge sau când întreprinderile merg în state terțe, unde standardele sunt uh, mai scăzute, se pot scădea emisiile de CO2. Dar se dau sub, subvenții de până la 85% Deci se dau sub, sub, uh, subvenții pentru întreprinderi, sunt prevăzute până în 2020. Cine le plătește? Statele membre plătesc. Deci, pe de o parte, uh, impunem costuri noi industriei uh, europene pentru compensarea emisiilor de carbon și atunci ar trebui să facem uh, uh, planuri de sprijin pentru întreprinderi. Iar uh, dacă sprijinim industria, apoi trebuie să combatem poluarea. metri sottoterra. Lo stato Țara noastră se uh, confruntă cu această problemă a poluării apei. Regiunile nu ne ajută, comunele nu ne ajută și uh, ce avem de gând să facem? Să lăsăm oamenii să moară de cancer în continuare sau o să facem uh, ceva? Sau ce o să facem? O să continuăm să poluăm cu CO2 sau și o să bem Coca-Cola în continuare? Um... Mulțumesc. Cu acestea s-a încheiat runda uh, coordonatorilor. S-au vorbit despre cele șaptelea program cadru, eficiența resurselor. Dacă dorim să aplicăm toate aceste obiective. Bine, până acum am avut uh, angajamente voluntare uh, din partea industriei și toate au avut în comun un singur lucru, că nu au dus la nimic. Uh, internalizarea costurilor externe, de exemplu, este prevăzută într-o propunere a comisiei, așa ca în domeniul transporturilor. Uh, unde a venit propunerea uh, pentru o eurovinietă, de exemplu. Poate și în domeniul mediului s-ar putea include acest, um, acest tip de abordare. Noi am cerut asta în raportul nostru de inițiativă și aș dori poziția Comisiei în acest sens. Știu că politica de finanțe este văzută ca politică fiscală, dar nu este așa. Dacă vrem într-adevăr să obținem ceva, atunci apa și celelalte substanțe trebuie să primească un preț. Până acum, uh, oamenii plătesc asta prin asigurarea de uh, sănătate, de exemplu. Vă rog, domnule comisar. quite a long list. And uh, if I... O listă destul de lungă de întrebări. Dacă mă lansez în explicații de la punctele 2 și 3, uh, vă spun că o să mă încurc, dar uh, voi încerca măcar. Primele întrebări s-au referit la implementare. Cred că aceasta este o problemă foarte importantă. Ați spus că uh, adesea nu știm uh, care sunt următorii pași pe care trebuie să-i uh, facem. E adevărat, căile neimplementării sunt foarte profunde și încurcate și diferențele dintre statele membre sunt încă și mai profunde. În noua abordare am încercat să analizăm problema implementării și am făcut propuneri în acest sens, în comunicare, am încercat să ne ocupăm chiar de această problemă, de rădăcinile problemei. Avem două probleme principale în Europa. Cetățenii nu au încredere în guverne, iar guvernele nu au încredere unele în altele. Acesta este uh, fundamentul problemei cu, implementării, cu implementarea și aceasta este rădăcina pe care trebuie să o tăiem. În primul rând, trebuie să creăm o abordare mai sistematică, pentru că prea uh, des găsim soluții uh, ad hoc și, în al doilea rând, trebuie să consolidăm capacitatea statelor membre, astfel încât sistemele lor să, aibă, să fie similare și ca um, instituțiile să, au, să aibă aceeași capacitate de răspuns și uh, ca această capacitate de răspuns să fie comparabilă între instituțiile echivalente din state diferite. Trebuie să reintroducem uh, încrederea în instituții. Am uh, adus acest subiect în discuție în mod intenționat prin comunicare, pentru că noi uh, am dori ca aceasta să facă parte din uh, al șaptelea PAC, al șaptelea plan de acțiune. Nu putem uh, merge dintr-un caz de încălcare în către altul, așa cum a spus Chris, chiar în, această după-amiază am putea discuta problema um, încălcării uh, Legată de poluarea aerului. Am putea să facem așa și nu ar fi uh, ciudat, dar prioritățile noastre uh, sunt legate mai mult de implementare. Dar dacă sunt sute de cazuri de încălcare, trebuie să alegem niște priorități. Nu putem să abordăm toate problemele deodată. Cum să facem să atacăm mai întâi cazurile mai vechi, cu încălcări care durează de mult sau cum să, trebuie să alegem o cale de uh, a aborda această problemă. Nu ne putem ocupa de toate aceste cazuri de încălcare în același timp. Ne gândim foarte mult, dar 470 de persoane, personalul uh, nostru uh, este debordat de probleme, nu există speranță de creșterea numărului de um, angajați, date fiind politicile actuale, dar aceste persoane care lucrează la noi sunt pur și simplu depășite de uh, dimensiunile problemei. Nu vreau să găsesc scuze, dar vă spun că este imposibil în situația de față să tratăm uh, la fel de profund toate aspectele. Mi-ați adresat o întrebare legată de acțiunile de anul viitor. În primul rând, vrem să revizuim politica privind uh, poluarea aerului atmosferică. Uh, vă spun încă de acum că dezbaterea va fi foarte dificilă. Poluarea aerului nu reprezintă o problemă fără spini în Europa și cauza problemei se găsește în alte sectoare. Trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi răspunsurile corecte. Când am discutat protocolul de la Göteborg, uh, discuțiile au fost foarte grele, dar uh, din fericire, mulțumesc lui Dumnezeu, am obținut uh, angajamentul statelor membre în conformitate cu strategia Europa 2020. Vom revizui și directiva. După cum știți, am tot amânat dezbaterea acestei directive tocmai pentru că vom avea nevoie de eforturi din partea statelor membre. Dar uh, OMC-ul a venit cu dovezi clare că um, problema principală pentru sănătatea umană o reprezintă calitatea aerului. Avem dovezi științifice clare care arată că multe boli sunt legate de poluarea atmosferică, moartea prematură, uh, Um, în, uh, care are o incidență mult mai sporită în orașe față de zonele rurale. Problema este mult prea importantă. Aerul este la baza sănătății noastre. Eu cred că trebuie să ne concentrăm de asemenea asupra lansării platformei pentru trecerea la eficiența energetică. Eu îmi pun toate speranțele în această platformă pentru că Uh, sper ca ea să atragă atenția publicului asupra problemei uh, eficienței resurselor, utilizării resurselor. Și cred că va uh, imprima și un avânt politic în implementarea acestor strategii pentru atingerea obiectivelor. Vă voi citi ceva mai târziu câteva concluzii ale Consiliului de Afaceri Internațional pentru Politici Sustenabile sunt că 200 de companii din multe sectoare cu un venit cumulat de peste 7 miliarde, trilia, trilioane, mii de milioane, mă iertați, ă, aceste companii au pregătit ă, o platformă, un set de recomandări care seamănă cu documentul nostru privind eficiența energetică și iată că vine un răspuns similar cu al nostru din partea mediului de afaceri. Avem uh, o nevoie disperată de măsuri în acest sens. O altă problemă menționată mai devreme este problema zgomotului, o problemă recunoscută și de OMC. În acest context, uh, raportul Comisiei uh, a recomandat uh, luarea de măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți implementarea directivei. Se va lansa în curând o consultare pe internet în legătură cu um, revizuirea acestui document. În paralel, încercăm să elaborăm și metode comune de evaluare a zgomotului în Uniunea Europeană. Acestea sunt măsurile pe care le luăm la ora actuală. Implementarea este o problemă despre care am vorbit deja. Ecodesignul, subiectul altei întrebări, Am revizuit acest subiect și uh, vom uh, pregăti o comunicare la sfârșitul anului 2012. Am uh, făcut un studiu al evaluării eco-designului. Concluziile au spus că nu trebuie extinsă perioada, ci prematur. Introducerea cerințelor ar putea avea impact asupra mediului semnificativ dar se spune că deocamdată nu avem la dispoziție tot, toate instrumentele necesare pentru implementarea lor și că riscăm să um, ne confruntăm cu probleme de nerespectare. Trebuie să um, ne gândim mai degrabă la crearea de instrumente pentru evaluarea amprentei asupra mediului anumitor produse și uh, după aceea să, um, să cerem și respectarea acestor um, criterii. Trebuie să spun că eu cred cu tărie în ecodesign, dar trebuie să nu ardem etape, să luăm uh, lucrurile în ordine, să ne asigurăm că direcția în care mergem este bună. Dacă revin asupra chestiunilor pe care le-ați adus în discuție legat de biomasă, de exemplu, Trebuie să luăm deciziile corecte. Pentru că altfel altfel uh, facem o lege care să nu țină cont de toate efectele secundare ale acestei măsuri uh, în alte sectoare și ajungem la discuții uh, cu relevanță actuală. În privința biomasei, am avut o discuție recentă în um, comisie și există multe puncte de vedere divergente. Considerăm că trebuie să facem uh, un pas înainte, dar nu știm exact în ce direcție. Convingerea mea este că trebuie să nu uităm niciodată un lucru, și anume de ce biomasă și de ce am convenit asupra uh, energiei regenerabile? Ei bine, răspunsul este din cauza schimbărilor climatice și pentru a rezolva problema emisiilor de CO2 și a schimbărilor climatice, trebuie să ne gândim la aceste probleme pe care le discutăm în contextul actual pentru că este esențial să nu uităm uh, brusc, dintr-un motiv sau altul, din motive de investiții sau din alte motive, să nu uităm uh, de ce am uh, demarat aceste politici, pentru că pierdem, ne pierdem din vedere obiectivul propriu. Acum și la ciclul nutrienților despre care ați vorbit și la fosfați, vom adopta o comunicare privind bioeconomia, care este prevăzută până la sfârșitul uh, anului. Uh, împreună cu comisarul Tajani, credem că acesta este un moment important în care se pot analiza toate aceste elemente, mai ales cu privire la eficiența resurselor. La fosfați am spus că am separat deja activitățile în acest sens, însă la eficiența resurselor uh, Vă spuneam în introducere că pregătim pentru anul viitor două documente despre două dintre sectoarele identificate ca având nevoie de o atenție uh, deosebită. Mobilitatea și uh, aliment, alimentele. Și în al treilea rând, construcțiile. Așadar și pentru acesta, acest sector vom face un follow-up al uh, propunerilor care erau deja la eficiența resurselor și vom adăuga niște propuneri mai concrete. Doamna Rosenberg, diseminarea este într-adevăr unul din aspectele um, care merită o atenție deosebită și de fiecare dată când discutăm despre eficiența resurselor, atât din punct de vedere politic, cât și din puncte de vedere mai, lar- mai largi, de fiecare dată se face o confuzie între eficiența resurselor și eficiența energetică. Dar eficiența energetică este o parte importantă, dar trebuie să înțelegem că eficiența resurselor este un domeniu mult mai larg, care include mult mai multe aspecte. Apa, terenurile, oceanele. Deci, elemente care și ele sunt deosebit de importante și cred că această platformă de tranziție spre eficiența resurselor și uh, abordarea zgomotelor de asemenea ne vor ajuta să avem un vector puțin mai politic pentru a pune aceste idei în centrul lucrărilor noastre. Ideea dumneavoastră de a utiliza platforma aceasta eficienței resurselor pentru a testa toate aceste idei poate fi o sugestie bună și ne-ar putea permite să avem o implementare mai bună în practică. Cred că este o propunere logică și de bun simț. Rezidurile din apă, o întrebare ridicată și de domnul Rossi mai uh, ulteri, ulterior. Este adevărat că uh, documentul nostru nu se referă neapărat la acest subiect, însă există niște mijloace care ne permit să abordăm aceste probleme. Știți că am făcut o uh, propunere de actualizare a listei privind elementele chimice și substanțele chimice din apă. Am uh, propus uh, adăugarea unor uh, produse farmaceutice care sunt considerate periculoase și aici uh, cred că mergem puțin mai departe și ne vom aștepta la o dezbatere destul de controversată. Dar este un pas înainte și oricum actualizarea este uh, absolut necesară în cadrul implementării directivei uh, cadru <laughs> privind apa. Nu am ajuns încă într-un stadiu suficient de avansat de implementare, însă, în orice caz, elemente și substanțele chimice din apă trebuie să se bucure și ele de atenția noastră. Ultima ta întrebare, Matias, s-a referit la externalități, finanțe, politică și toate celelalte aspecte care sunt cele mai ușoare în acest domeniu. Încercăm să și aici ar trebui să fiu atent la ce vă spun, pentru că încă nu știu exact care este propunerea concretă, însă am discutat și ne-am gândit ca unele recomandări să ceară statele membre, statelor membre să se uh, mute de la uh, impozitarea și taxarea în domeniul muncii către, o, uh, către domeniul mediului. Este adevărat că forța de muncă este foarte costisitoare în Europa și este adevărat că impozitele sunt uh, și ele și taxele care trebuie plătite contribuie și ele la acest lucru, de unde ideea de a trece către niște taxe în domeniul mediului. Dar probabil că statele membre care au nevoie de resurse suplimentare vor alege poate să nu mai crească taxele din domeniul muncii și să se concentreze pe domeniul mediului. De asemenea, subvențiile din domeniul mediului. Multe dintre acestea sunt, de fapt, fonduri care provin și ele din această categorie a, a taxelor. Și în aceste vremuri atât de dificile pentru economia noastră, astfel de măsuri sunt absolut logice, pentru că putem să uh, rezolvăm două probleme. Problema taxelor și echilibrarea lor și, pe de altă parte, problemele de mediu. Companiile, instituțiile, consumatorii, sigur că reacționează în funcție de stimulentele pe care le primesc prin intermediul prețurilor și trebuie să lucrăm și la acest subiect care merită să se bucure de atenția noastră. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Acum trecem la a doua rundă de întrebări, dar înainte de toate doresc să-i urez bun venit unui nou coleg din Portugalia, Alda Susa. Este un nou membru supleant. Bine ați venit în comisia noastră. So now we start with the second round and... Și trecem acum la a doua rundă de întrebări. Carl Florence. Uh, but it was you're right, is foreseen, first commissioner just... for the introduction. Dar întâi o să îi dăm cuvântul domnului comisar pentru o scurtă introducere, doar câteva minute. Despre Rio, trebuie să-i mulțumesc Parlamentului pentru contribuția sa cu privire la Rio 20+, Plus, care a fost integrată în poziția noastră. Știu că ați luat decizia să nu fiți prezenți în mod oficial la conferință, totuși mă voi asigura că veți fi informați uh, și că membrii care vor participa uh, din punct de vedere individual pot să își aducă și ei o contribuție. Putem, uh, dacă putem să vă ajutăm din punct de vedere al acreditării sau din alte puncte de vedere, puteți conta pe noi. De asemenea, Comisia vă înțelege îngrijorările legate de cheltuieli. Ne vom reduce uh, participarea la personalul care este direct implicat în uh, negocieri și vom avea ca prioritate activitățile de comunicare. Uh, acest summit ar trebui să conducă la niște rezultate concrete și la niște ținte care să fie măsurabile și în acest sens prioritatea noastră esențială este să ajungem la un acord privind obiectivele și țintele concrete uh, cu accent pe energie durabilă, apă, eficiența resurselor, gestionarea deșeurilor, toate acestea fiind incluse și în rezoluția Parlamentului. Um, cu obiectivul de a um, combate sărăcia, de a încuraja economia ecologică care să aducă um, locuri de muncă, ceea ce ar însemna probabil să pune să semnul întrebării niște evoluții mai tradiționaliste. Trebuie să arătăm cum se potrivește această economie verde în uh, contextul mai larg protecția solurilor, protecția apei sunt uh, de asemenea extrem de importante în abordarea problemei uh, sărăciei și a penuriei de alimente. Societatea civilă și sectorul economic au un rol uh, esențial în tranziția către o economie verde, de unde și importanța ajungerii la un acord privind obiectivele la Rio. Uniunea Europeană se angajează și în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele noastre privind economia verde uh, pot să intre în uh, acest proces de dezvoltare durabilă, de obiective de dezvoltare durabilă. Avem nevoie de uh, obiective care să aducă o abordare cât mai holistică și cât mai completă. De asemenea, trebuie să mobilizăm toate resursele internaționale, naționale, publice și private pentru furnizarea uh, în continuare a, ajutorul, a ajutoarelor uh, publice pentru dezvoltare, la care Uniunea Europeană este un contribuitor important. Așa cum a spus și Parlamentul, Uniunea Europeană susține o reformă mai largă a cadrului instituțional care acționează în domeniul dezvoltării durabile. Suntem uh, destul de îngrijorați de ritmul destul de lent al negocierilor, care ar putea îngreuna ajungerea la unui consens. Dezvoltarea durabilă trebuie să rămână în centrul tuturor politicilor europene pentru ca Uniunea Europeană să poată să aibă un mesaj coerent, atât la nivel intern cât și la nivel extern. Și dacă ne dorim ca rezultatele uh, de la Rio să fie uh, pozitive pentru toată lumea. Din punct de vedere al apei, uh, documentul Comisiei privind angajamentul de protecție a apelor Uniunii Europene va fi uh, publicat în noiembrie. Și pentru a îndeplini aceste obiective ne vom axa pe activități interconectate, pe completarea cadrului existent. Săptămâna trecută s-au discutat opțiunile de politică împreună cu actorii principali implicați în acest domeniu și dezbatele pe care le vom avea până în iunie ne vor aduce niște elemente foarte interesante care vor fi incluse în acest document, în blueprint. Aștept cu nerăbdare să aud și opiniile dumneavoastră pentru a formula mai bine această propunere. Pe 10 mai am um, adoptat parteneriatul privind apa, parteneriat care se de pe inovație, pe soluțiile inovatoare de care avem nevoie pentru a răspunde provocărilor cu care ne confruntăm. Europa trebuie să profite de aceste oportunități pentru a nu fi în situația de a importa soluții din alte uh, părți. Am vizitat Danemarca și am văzut că acolo se um, produc pompe speciale de apă unde um, profitul este important chiar și în vremuri de criză. Și sigur că sunt foarte interesat să aud părerile dumneavoastră despre toate aceste aspecte. Um. Mulțumesc. Iată subiectul Rio Plus 20 uh, în sine, dar și delegația. Cred că vom discuta acest lucru și la alt nivel. Cred că și colegul Șefcovici este partenerul uh, de contact potrivit în acest subiect, în ce măsură, pentru a discuta în ce măsură Parlamentul poate participa la delegații ale Comisiei și ale Consiliului, astfel încât să-și poată lucra bine la fața locului, pentru că până la urma urmei va fi nevoie de, decizii aici pe care să le putem uh, apăra Uh, la noi în circumscripțiile noastre. De aceea, subiectul este foarte important pentru noi. În ce măsură poate fi integrat Parlamentul în delegații, astfel încât să poată participa, să poată lucra la fața locului și să nu fie uh, împărțit în mai multe locuri. Richard Zeber, dați-mi voie să pun o întrebare există, zgomo, există zvonuri conform căreia Comisia a rezervat 120 de săli la Rio. Sunt, uh, sunt întemeiate aceste zvonuri sau nu? Uh, este o întrebare neoficială, dar chiar m-ar interesa pentru că noi, noi nu vom fi reprezentați la Rio. Am vrea să, să știm acest lucru. If I would know for every data which... Dacă aș uh, ști exact ce fac uh, ei acolo, aș fi un adevărat magician, dar cred că cifra este destul de ridicată. După ce a fost transmis acel mesaj foarte clar din partea Parlamentului uh, și noi am făcut același lucru. Am spus serviciilor noastre și celorlaltor servicii că ar trebui să acționăm într-un mod responsabil uh, și să răspundem așteptărilor pe care le are Europa de la noi. În același timp, nu trebuie să uităm că avem uh, o misiune clară la Rio pe care trebuie să ne o îndeplinim și trebuie să um, câștigăm de partea noastră pe oricine ne poate ajuta. Mulțumesc. Primul pe lista intervențiilor este colegul Karl-Heinz Florenz. Domnule comisar, eu am o problemă. Una este că sunteți comisarul meu preferat și cealaltă este că majoritatea problemelor le am cu direcția dumneavoastră generală. Nu mă bucură anunțul dumneavoastră că sunt atât de multe legi în pregătire. Ar trebui să mă bucur, dar dacă ne uităm mod realist la ce am și aplicat, este o palmă peste față. Știți că asta spun de fiecare dată. Și voi continua până când sunt membru al acestui parlament. Al acestui parlament. Directiva cadru cu referir, uh, referitoare la apă este o catastrofă. Putem să ne dăm toți mâinile, să ne batem pe umăr și să spunem cât de bune am fost. Uitați-vă la frontiere, de exemplu, unde râul, unde Rinul sau Mas uh, curg, curg dintr-o țară în, în cealaltă. Uitați-vă ce cifre sunt acolo, ce uh, ce, măsurs, ce măsurători sunt făcute. Sunt cifre care sunt interzise de ani de zile Uh, niveluri, de exemplu, de substanțe care sunt interzise de ani de zile și nu se poate face nimic. Și comisia nu poate face nimic. Eu cred că înainte ca dumneavoastră să aveți uh, într-adevăr o putere uh, ca uh, aplicare. Trebuie să schimbăm câteva directive cadru. În ceea ce privește apa, fiecare face ce vrea. Italia face ce vrea și mă cert cu oricine pe subiectul acesta dacă dorește să mă contrazică. Apoi, da, trebuie să modificăm directivele. De exemplu, la deșeuri Um, Chris Davis vorbea despre uh, directiva referitoare la reciclarea autovehiculelor. Uh, este un, un, un, o ciornă de directivă, pentru că oricine la sfârșit, poate, când mașina este distrusă, poate în continuare să spune că ea funcționează. Uh, toate mașinile care sunt uh, la finalul uh, vieții, merg în Europa, ajung în Europa de Est și sunt întreprinderi care ar avea nevoie de aceste, vechi, de aceste mașini uh, vechi și dau faliment tocmai pentru că nu le au. Nu trebuie să ne uh, ocupăm de toate prostiile, mă scuzați de expresie, dar uh, trebuie să ne ocupăm de ce este uh, important. Uh, evaluarea impactului este de râs eu uh, trăiesc la granița cu țările de jos. Dis, uh, conceptul este complet diferit. Nu știu care este mai bun, dar este complet diferit. Da. Eu sunt între Ciocan și Nicovală. Îmi plăceți în calitate de, uh, de comisar, însă în calitate de câine de pază al uh, legislației europene, uh, trebuie să fiți mai puternic. Mulțumesc, Judith Merkis. Um, Mulțumesc. Domnule comisar, aș dori să vă felicit în primul rând pentru că, dragi colegi, nu numai astăzi în comisia noastră puteți să-i puneți întrebări domnului comisar. Domnul comisar este disponibil și pe Twitter și răspunde chiar la întrebări acolo. Uh, vinerea trecută am adresat două întrebări pe Twitter și am primit un răspuns imediat, așa că trebuie să vă felicit, uh, domnule comisar. Aș dori să trec de la partea mai mare la partea mai mică, dacă vreți, la detalii, pentru că, într-adevăr, sunt unele aspecte de mare importanță și eu aș vor dori să mă refer la unul mai mic. Da, biomasa este o problemă foarte uh, mare și discutăm foarte des despre ea. Am discutat și în raportul Gerbrandi pentru a vedea când se va pune capăt uh, proceselor de incinerare a materialelor reciclabile, pentru că uneori uh, există resturi din aceste materiale care ar putea fi reutilizabile. De asemenea, am cerut deja să fie interzise uh, gropile de gunoi sau depozitele de deșeuri care nu sunt ecologice și înțeleg că în sfârșit în 2020 se va implementa acest lucru, cerut și de raportul Gerbrandi. Uh, Iar dumneavoastră considerați că recuperarea produselor farmaceutice este considerată a fi un act de poluare, însă într-adevăr, poate antibioticele sunt poluante, dar noi ne dorim ca ele să fie recuperate pentru că poate pot fi reutilizate. Pentru că credem că în spitale aceste produse pot fi considerate în, și ca niște produse reutilizabile și nu numai ca niște uh, produse mm, uh, poluante. Și acum, trecând la detalii, aveți în față o sticlă de plastic umplută cu substanța noastră preferată, apa. Și mă întreb de ce se transportă apa de la un capăt al Europei în altul, și, de fapt, ce avem în acest recipient sunt, este un echivalent al apei de la robinet. Și mă întreb de ce se transportă așadar aceste sticle de apă dintr-un cap al Europei, dintr-un capăt al Europei în altul. Poate ar fi bine să includeți și asta în directiva dumneavoastră și în strategia dumneavoastră. Parlamentul uh, European dorește să se pună capăt acestei uh, situații și colegii care nu au semnat petiția mea sunt invita invitați să o semneze. Și acum, mergând din nou de la mare către mic, ajung la disiparea nanoparticulelor prin apă. Aici cred că mai avem foarte multe de făcut. Sunt foarte multe substanțe, ca de exemplu argintul, care pot fi nocive pentru mediu. Și avem și o disipare a perturbatorilor endocrini în acest gen de ambalaje din plastic, care sunt uh, nocivi și pentru noi și pentru biodiversitate. Ar trebui să fie o propunere pe care să o includeți în strategiile dumneavoastră. Mulțumim Judith Merkis pentru cele două minute și nu pot decât să spun că este exemplar ceea ce face comisarul pe Twitter și eu urmăresc um, cu asiduitate și iată, Ianes Potocnic este cineva care stăpânește foarte bine rețelele sociale. Iată, astfel se permite un dialog între instituții, dar și cu cetățenii. Următorul vorbitor, colegul Gerbrandi. Um, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar. Vă mulțumesc uh, și pentru cooperarea cu, să spunem, delegația noastră informală la Rio. Apreciez faptul că uh, doriți să cooperați cu această delegație informală. Eu cred personal că nu este prea târziu ca această delegație informală să devină într-un fel sau altul formală, oficială, dar asta este o altă discuție. Astăzi s-a uh, publicat o știre cum că în Germania s-a stabilit un uh, record cu privire la producția de energie fotovoltaică. Atât de multă energie a fost produsă, cred că a fost vorba de 22.000 de megawatt, pentru că a fost vreme frumoasă și asta a fost echivalentul a 20 de centrale nucleare. Incredibil! 50% din consumul total de energie din Germania am, uh, m-am exprimat foarte entuziasm, entuziast pe Twitter cu privire la asta și am primit un răspuns de la cineva care mi-a spus da, dar cu ce costuri? Dar este așa un exemplu frumos de o, o poveste a unui succes și primești un astfel de răspuns. Și pentru mine este mm, cumva ca atunci când statele membre res, uh, Um, reacționează la propunerile privitoare la eficiența resurselor și la Rio, de exemplu. Am senzația că atmosfera, spiritul general de care avem nevoie pentru transformarea economiei noastre nu este încă prezent. Poate că puteți să um, vă gândiți la asta, rolul statelor membre înspre Rio. Mă interesează și ce se întâmplă la New York la ora actuală, pentru că au loc ultimele runde de negocieri și Uh, nu în ultimul rând, mă gândesc, există uh, state din G77 care doresc să coopereze cu noi la Rio și alte state care nu doresc. Ar fi posibil după Rio, dacă Rio nu este un succes, să facem un fel de coali- coaliție a celor care sunt dispuși să continue cu uh, dezvoltarea durabilă, așa cum credem noi că trebuie ea să fie făcută? Uh, și să oferim, de exemplu, avantaje comerciale cu această coaliție a celor dornici, să-i spunem așa, pentru a crea un stimulent de a obține ceea ce uh, avem nevoie și ceea ce uh, este și scopul și obiectivul acestei uh, conferințe Rio plus 20. Doamna Belie. Monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare, pentru informare și pentru acreditările oficiale care ne vor permite uh, să facem această delegație, uh, vor permite delegației noastre neoficiale să participe la negocierile de la Rio. Puteți uh, conta într-adevăr pe noi, pe susținerea noastră și știu că uh, sperăm că poziția Uniunii Europene să rămână în uh, sensul rezoluției Parlamentului European. Aveam câteva întrebări uh, în legătură cu summitul de astăzi. Sunt mai multe elemente care mă preocupă. Printre acestea, primul este următorul. Am avut neplăcerea de a citi în presa franceză o declarație a guvernului brazilian care anunța că în ciuda uh, Um, summiturile din 92, uh, summitul de azi va avea obiective mult mai puțin de mediu și, și mult mai orientate către economie. În Parlamentul European am încercat uh, să definim uh, noțiunea de economie verde. Aș, dar aș să știu uh, care este uh, stadiul negocierilor, unde credeți că merg, că se îndreaptă discuțiile. Economia verde despre care se vorbește azi este cea definită de Parlamentul European, uh, adică dezvoltare durabilă care să țină cont de durabilitatea resurselor și de echitatea socială. Pentru că la 20 de ani după summitul Pământului uh, din 92, patru ani după Stockholm, încă nu am rezolvat problemele și astăzi avem uh, posibilitatea de a lega aceste probleme de criză economică și de a uh, ne gândi că soluția la criza economică poate că ține și de schimbarea modelului nostru de interacțiune cu mediul. Um, s-a vorbit despre reforma codului forestier al Braziliei, care uh, facilitează, de fapt, defrișarea. Nu știu uh, dacă s-a vorbit despre acest lucru, dar ca țară gazdă, cred că uh, ar trebui să transmitem acest mesaj autorităților, faptul că schimbarea codului forestier ne îngrijorează. Vorbim despre economia verde, am vorbit și despre consacrarea binelui comun și bunului comun. trebuie să ne gândim și la principiul neregresiunii, neîntoarcerii în, uh, înapoi. Uh, am vorbit și despre dreptul mediului. Aș vrea să știu care este poziția Uniunii Europene și care sunt pozițiile celorlalți participanți la negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc că v-ați încadrat în timp. Emil Zavrocký are cuvântul. Já děkuji, pane předsedo. Dovolte i mě, abych eh, ocenil pana komisaře. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu îi mulțumesc domnului comisar pentru informații. Mă bucur că se află alături de noi astăzi. Nu sunt de acord în totalitate cu domnul Bergrandi când vorbește despre centralele fotovoltaice. Știu că ele au uh, creat uh, anumite probleme societăților energetice din țara mea, pentru că uh, s-a creat un dezechilibru în cadrul Europei. Dar nu despre asta doream să vorbesc, ci despre Rio plus 20. Eu sunt de acord cu propunerea, cu uh, decizia Parlamentului de a nu participa în aceste condiții ca delegație la Rio. Apreciez uh, faptul că ați uh, declarat că veți susține participarea noastră ca delegație neoficială și sper că, indiferent dacă mergem sau nu la Rio Plus 20, comisia noastră va fi informată în detaliu ulterior cu privire la derularea conferinței. O întrebare. S-au dezvoltat subiecte destul de ample astăzi. Eu doresc să vă pun o întrebare importantă legată de apă. Problema legată de apă este urgentă în Europa, dar este și mai urgentă în țările în curs de dezvoltare, în special în ceea ce privește apa potabilă. Ni se spune adesea că nordul bogat trebuie să ajute sudul sărac. Credeți că Rio se va încheia, ca de obicei, cu declarații doar din general, foarte puțin concrete în legătură cu susținerea pe care vom acorda statelor? Sau credeți că va contura măsuri concrete în domeniul uh, susținerii tehnologice pentru apa potabilă? Mulțumesc! Colegă. Urmează acum colega Cocovici. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, spoštovani gospod. Mulțumesc foarte mult. Globoki dilemi sem ob razmišljanju. Domnule comisar, eu mă aflu într-o mare dilemă. Na, în viață avem nevoie de muncă, creativitate și sănătate. Cum putem ajunge la un echilibru aici? devenim conștienți de sănătatea noastră numai când o pierdem. În criza economică cu care ne confruntăm în ziua de astăzi, trebuie să uh, știm care întreprinderi sunt viabile, care economii sunt viabile. De aceea și având în vedere criza, trebuie să avem în vedere criteriile ce țin de dezvoltarea durabile, de durabilitate. Sunt criterii care pot fi implementate în viața reală. Europa este cunoscută pentru faptul că știe uh, să gestioneze tehnologiile în domeniul mediului. Și facem acest lucru la un nivel foarte ridicat, la un nivel foarte înalt, și asta poate fi uh, un avantaj competitiv, poate chiar o nișă pentru companiile noastre. Iar aceste companii ar trebui să poată plăti pentru costurile Uh, suplimentare uh, ce provin din internalizarea costurilor, de exemplu, sau din uh, epurarea apei, de exemplu. Trebuie să vedem ce este în continuare realist. În țara mea, în Slovenia, avem multe resurse naturale, avem multă apă, de exemplu. Apa poate fi utilizată și ca o sursă de energie, dar este și uh, o sursă de venituri din turism. În propunerile pentru Rio, dar și de uh, în propunerile legislative, solicit mai mult echilibru. Poate fi vorba de o uh, provocare pentru economie, dar trebuie să știm ce poate ea suporta. Domnul Sanoni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru introducerea dumneavoastră, pe care am ascultat-o cu foarte mult interes. M-a interesat, de exemplu, um, intenția de actualizare a legislației pentru 2013-2014, însă o problemă. Mulți colegi s-au referit deja la asta. Implementarea, aplicarea directivelor. Mă refer mai ales la directiva cadru cu privire la apă. Multe state membre încă nu o aplică. Nu au găsit bazinele hidrografice și acviferele care ar putea uh, fi utilizate, nu au analizat calitatea uh, apei în aceste uh, zone. De exemplu, în nord-estul Italiei situația este similară. pânza freatică superioară a devenit un lac de chimicale. Este apă, dar este contaminată și nimeni nu încearcă să uh, analizeze calitatea acestei uh, ape. Directiva așadar nu a fost aplicată, iar Comisia asta ar trebui să facă, să monitorizeze, să depună presiune asupra statelor membre. Ați vorbit despre o propunere de uh, amprentă de apă. care se uh, referă la apă, evident. Însă eu cred că rezultatul va fi un... Um, um, vor fi standarde diferite pentru cetățenii europeni. Unii vor avea apă bună, alții vor avea o apă de foarte proastă calitate, dar apa este foarte importantă. Eu cred că monitorizarea, controlul ar trebui să fie um, um, um ar trebui să se pună accentul pe, uh, pe acestea. Ați vorbit apoi despre uh, calitatea aerului și despre revizuirea directivei în acest domeniu. Și aici există regiuni care de, în care de ani de zile cetățenii uh, respiră aer toxic, fără a avea niciun fel de garanții. Ar trebui să putem face ceva în această privință. În Parlament avem un raport cu privire la eficiența uh, resurselor. Să ne uităm la aceste puncte, să căutăm uh, unde sunt, de exemplu, mari incineratoare. Uh, de ce se permite existența acestora în continuare atâta timp cât cetățenii respiră aerul contaminat produs de acesta? Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Vă dau cuvântul, domnule comisar. Încă o dată s-a spus mult despre implementare și în introducerea și la punct, pentru punctul 3 am să vă explic uh, ce încercăm să facem în acest domeniu. Sunt de acord cu uh, concluzia finală, și anume că este nevoie de schimbări. Da, este momentul să facem schimbările care vor eficientiza sistemul. În ceea ce privește directiva cadru privitoare la apă, Um, și um, și schița uh, referitoare de, la asta uh, iată, vom, vom, vom vedea unde suntem și în ce direcție ar trebui să ne îndreptăm. Suntem într-o etapă a implementării care nu ne oferă suficientă încredere că directiva este uh, destul de eficientă. Pentru a da un exemplu, astăzi, spre exemplu, nu avem posibilitatea să mergem la fața locului și să măsurăm și să vedem ce se află în apă. Asta nu putem face. Statele membre fac asta și, în mod normal, în legislație este prevăzut și ce raportări ar trebui să trimită mai departe și notificări pe care ar trebui să le trimită la comisie. Pentru aer așteptăm rezultatele din anul trecut, iar statele membru, membre au dreptul să ne ofere, să ne furnizeze aceste informații timp de până la 10 luni de la finalul anului trecut. Deci, practic, suntem un pic în decalaj față de situația la fața locului. Și este ceva ce aș dori să, să abordez ca subiect. Judith, uh, biomasă, am explicat deja. În ceea ce privește interdicția depozitorilor de deșeuri, cred că trebuie să, spune, să știm că în foaia de parcurs este prevăzut că până în 2020 uh, gropile de gunoi sunt uh, practic dispărute, nu mai există Comisia a revizuit uh, obiectivele de uh, reciclare, reutilizare și așa mai departe, pentru a se ajunge uh, la un obiectiv de deșeuri tinzând înspre zero. Da, avem un, un termen prevăzut pentru plastic și pentru lucrurile specifice la care te-ai referit, aș spune următorul lucru. Regula pe care o urmăm noi în propunerile noastre legislative este să oferim suficiente dovezi științifice astfel încât uh, propunerea cu care venim să poată și progresa. uneori când uh, observăm că ar exista undeva o problemă, cerem mai multe studii, uh, dar oricum trebuie să ne asigurăm că nu mergem pe o cale uh, greșită. În ceea ce privește sticlele, sticlele de plastic, aș spune că și restul legislației Uniunii Europene trebuie să fie implementată. Mă refer la legislația uh, cu privire la piața unică, de exemplu. Sunt lucruri care fac parte din uh, realitatea noastră, iar în piața internă nu poți impune limite uh, la nivel regional sau la alt nivel. Există producători care produc în Belgia și care ar trebui să ne poată oferi un preț mai bun, de exemplu, pentru apă, pentru că au mai, mai puține costuri. Dar am înțeles uh, preocuparea ta în acest sens. Dezbaterea încinsă cu privire la uh, energia solară Uh, trebuie să vă spun că înainte eu am fost comisar pentru cercetare și știință și dacă Uh, mă întrebați, eu pun pariu că într-un viitor, mai mult sau mai puțin îndepărtat, uh, energia pe care o vom avea va veni majoritatea sa de la soare. Asta ne învață natura și aici uh, consider că nu învățăm suficient de la natură. Dacă învățăm de la natură, atunci energia solară este răspunsul. Eu uh, Ehm, pun pariu pe asta, dar nu cred că voi ajunge și să-mi uh, primesc uh, miza uh, pusă în acest pariu. În ceea ce privește Rio, Uniunea Europeană este pe atât de puternică pe cât, cu atât mai puternică dacă este unită, dar este important, cel mai important lucru este să fim acolo și să uh, transmitem același mesaj. Pentru că numai așa suntem Europa puternică ce nu poate fi ignorată. Pentru mine asta este cel mai important lucru. La New York, tocmai astăzi s-a început o dezbatere. La finalul zilei îmi primesc uh, informațiile. Nu pot să vă spun nimic acum, pentru că pur și simplu nu știu ce se întâmplă. Știu că există o nouă propunere pe masă, o propunere din partea președintelui și prima evaluare este că uh, este o propunere ce constituie un progres. Apoi, în ceea ce privește coaliția celor dispuși, uh, dornici, în acest, uh, la, în, aceste, în acest stadiu aș spune, haideți să facem totuși Rio, ca Rio să fie un succes. Și dacă nu, mai vedem. Apoi, v-ați referit la economia ecologică, economia verde. Modul în care este înțeles acest concept este foarte diferit. Uneori pare că obiectivele pe care le propunem sunt obiective pe care lumea dezvoltată le impune țărilor mai puțin dezvoltate. Apropo, când vorbim despre obiectivele pe care le propunem, sunt obiective pe care ni le impunem și nouă, iar sarcina fa- în fața căreia se află statele dez- dezvoltate este una enormă. Trebuie să ne transformăm economiile în economii uh, mai durabile și din punct de vedere economic și din punct de vedere ecologic. Iar economia uh, ecologică nu va semăna cu nimic uh, din ce a fost în trecut. Important este că uneori se înțelege că economia verde uh, ar fi ceva ce, ce ar încerca să frâneze economia actuală, care Uh, dispune de foarte multe uh, resurse. Dar, sincer, nu am discutat despre o economie verde, respectiv uh, ecologică, dacă economia bazată pe, pe petrol ar, și pe cărbune ar funcționa cum trebuie. Însă avem nevoie de rezistență economică. Trebuie ca economia noastră actuală să ne permită să prosperăm și în viitor. În ceea ce privește um, codul forestier din Brazilia, um, urmărim îndeaproape acest subiect și nu putem decât să avem încredere în prietenii noștri din Brazilia să ajungă la cea mai bună soluție. Dar, bineînțeles, ei sunt cei care trebuie să ia decizia. Noi vom urmări de aproape acest subiect. Despre apă am vorbit. Echilibrul despre care vorbea doamna Cucovici. Da, aveți dreptate Trebuie să luăm toate aceste lucruri în considerare. Singurul lucru pe care l-aș adăuga este că multe lucruri pe care le discutăm sub uh, titlul Eficiența resurselor sunt exact lucrurile care ne arată cum am îmbunătăți competitivitatea relativă a Europei în viitor. Suntem foarte dependenți de importuri, prețurile resurselor cresc uh, foarte mult, iar dacă ignorăm asta, pentru că întreprinderile noastre fac asta, dacă ignorăm asta, mergem într-o direcție foarte dureroasă pentru competitivitatea europeană în viitor. Producerea unui produs cu mai puțină energie, cu mai puțină apă, cu mai puține uh, materii prime, reciclarea acestui uh, produs este uh, logică și merită din punct de vedere economic. De aceea am uh, citit și acest document al uh, document comun al acestor întreprinderi, pentru că este modul în care își văd și ei viitorul. Președintele, am cinci colegi care au solicitat cuvântul săptămâna trecută și doi care au cerut cuvântul astăzi. Șapte colegi. Este posibil ca fiecare dintre ei să pună o întrebare un minut și după aceea dumneavoastră să răspundeți? Domnul comisar, suntem în viață, totul este posibil. Totul este posibil, spune președintele, aveți cuvântul. Voi încerca să fiu uh, succint, dar este importantă implementarea. Communication on implementation, which was adopted on the 7th of March. Comunicarea privind uh, implementarea, adoptată pe 7 martie, are ca scop uh, să uh, ajute statele membre să, aj- să ajungă la rezultate mai bune prin instrumente recunoscute. Am efectuat studii care arată că se fac economii și că dacă se implementează legislația cum trebuie, se vor genera 400.000 de locuri de muncă și că se vor economisi în jur de 7 uh, miliarde pe an. E adevărat că există și costuri de implementare, dar costul neimplementării și impactul asupra mediului și asupra sănătății umane sunt semnificative și ele. În comunicare ne-am concentrat pe două teme, pe uh, informare și pe capacitatea de răspuns. În ceea ce privește informarea, um, dorim să ne asigurăm că știm cum se implementează în practică măsurile. Dorim să folosim tehnicile informatice de ultimă oră și să folosim um, rețelele de informare comune pentru a colecta și a furniza informații um, pe care să ne putem baza în timp real Vrem să asigurăm uh, o mai mare transparență între statele membre și să fim mai transparenți și noi și să îmbunătățim uh, calitatea raportării la nivel european. Să implicăm uh, mai mult Agenția Europeană de Mediu în verificarea informațiilor privind implementarea, să um, reducem lacunele informaționale la nivel național și să folosim live program sau alte fonduri europene pentru am susține sistemele de informare. În ceea ce privește răspunsul, capacitatea de răspuns, vrem să sporim uh, sistemele de supraveghere și de inspectare. Să îmbunătățim criteriile de inspectare și să um, lucrăm la prevederi viitoare. Vrem să um, acordăm Comisiei noi atribuții de inspecție și să asigurăm și inspecții comune. Trebuie să consolidăm modurile în care statele membre pot răspunde plângerilor cetățenilor, să asigurăm accesul la justiție, de aceea recomandăm să înființăm un mecanism de prelucrare a plângerilor la autoritățile relevante care să uh, asigure și uh, supraveghere la nivel național și să, să existe și uh, mecanisme de soluționare alternativă a disputelor. Vrem să asigurăm uh, accesul adecvat uh, al cetățenilor și al ONG-urilor la justiție. Și recomandăm uh, ca uh, avocații, judecătorii, uh, ombudsmanul și toate autoritățile implicate să comunice între ele pentru a beneficia din experiența comună. Și uh, Um, de asemenea, um, propunem și acorduri de parteneriat uh, create în funcție de nevoile um, actuale. Să lucrăm împreună, să ne concentrăm pe trei uh, domenii în care există probleme cu implementarea. Să dumneavoastră să propuneți răspunsul și apoi să uh, monitorizăm situația împreună și să vedem dacă rezolvăm problema în mod adecvat. Președintele, voi da acum cuvântul uh, deputaților. Întrebări de câte un minut. Domnul Gaston Franco, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Problema sudului Europei. O problemă importantă pentru noi. Aș vrea să întrebe domnul comisar uh, când uh, va veni comisia cu un instrument uh, cu un instrument politic adecvat împotriva spăcilor invazive. Comisia va revizui regimul uh, fitosanitar european și dorim să se țină cont de această problemă. Așa să știu ce măsuri concrete aveți. Domnul Vestlund are cuvântul. Eh, min fråga är om hormonstörande ämnen. Eh, det är ju ingen ny fråga och inte heller för EU-systemet. În legătură cu eh, perturbatorii hormonali, nu e o problemă nouă. Suntem de acord că trebuie să avem studii uh, mai, mai multe și o definire a acestor concepte, dar există un principiu al precauției care spune că trebuie să luăm măsuri chiar atunci când nu suntem siguri că un anumit element este sau nu periculos. Aș vrea să știu ce măsuri concrete dorește Comisia să ia pentru a ne proteja pe noi și uh, animalele sălbatice împotriva substanțelor care afectează um, hormonii. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu implementarea, mă gândesc că sunt atât de multe probleme pentru că procesele, procedurile europene de punere în aplicare a directivelor și regulamentelor sunt adesea Um, victimele compromisurilor, pentru că oamenii nu sunt, de fapt, uh, fideli principiilor din spatele directivelor și aceea se își picioarele și trag de timp în implementare. Aș vrea așadar să schimbăm abordarea mai degrabă decât să uh, fim uh, foarte stricți cu aplicarea legii. Mai degrabă să analizăm conținutul directivelor și să vedem dacă nu cumva le putem face uh, Uh, mai ușor acceptabile de către toată lumea. De exemplu, în februarie 2000, Comisia a uh, publicat o comunicare în legătură cu principiul precauției, care spunea că acest uh, principiu trebuie să fie aplicat, dar înainte trebuie să se facă o evaluare a riscurilor. Ne puteți confirma că personalul din direcția dumneavoastră respectă această regulă la comisie și că știu exact cum se implementează acest principiu? Cortines. Mulțumesc pentru timpul respectat, colega Cortines. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Două probleme apar mereu în discuție. Una este problema apei. În opinia mea, întreaga politică de mediu uh, a fost uh, văzută doar din aspectul juridic, oprirea încălcării legii. Totul a fost uh, transferat în, uh, tradus în limbaj juridic, ca și cum nu se face niciodată dreptate, nu se poate aplica uh, legea. Eu cred că ar trebui să avem mai multă transparență. Știm că există încălcări uh, și sistemele pe care le avem la expoziție ar trebui să, să ne permită să arătăm cu degetul, să spunem exact unde sunt vinovații și uh, cine se face vinovat de poluarea acviferelor. În legătură cu durabilitatea, un subiect care a revenit astăzi în discuție, Ana Rosbeck a vorbit despre acest subiect. Se respectă standardele ar trebui să avem politici care să uh, se ocupe și de problema schimbărilor climatice, pentru că la ora actuală um, trebuie să ținem cont și de probleme de urbanism și să uh, rezolvăm toate aceste probleme. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Probabil știți, dar nu doar eficiența energetică, ci și uh, foaia de parcurs 2050 sunt uh, instrumente politice importante. Parlamentul European va folosi un raport din proprie inițiativă pentru a adopta uh, o poziție uh, comună în legătură cu gazuri, gaze, gazele de șist. Există multă frustrare pentru că Comisia a venit cu multe valori uh, de impact inclusiv evaluări de impact de mediu, care sunt făcute de mai multe direcții generale. De aceea suntem noi neliniștiți și frustrați. Considerăm că Comisia va avea o abordare împrăștiată, multe puncte de vedere, mai degrabă decât uh, o poziție unitară în legătură cu gazele de șist. Și acest lucru ne îngrijorează. Credem că Comisarul de mediu, pentru Mediu să rezolve această problemă. Doamna Grostet, mulțumesc, domnule um, președinte, în legătură cu um, calitatea apelor apelor, apelor mărilor. Se pare că calitatea apei a scăzut cu 2,5% din 2009. Toate statele membre nu există aceleași norme în toate uh, statele membre. Ce faceți pentru a îmbunătăți situația în legătură cu calitatea aerului? În ce uh, uh, situație suntem uh, în legătură cu experimentele pentru captarea și stocarea CO2-ului? Domnul Rossi are cuvântul un minut. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Nu mi-ați răspuns la primele două întrebări, dar vă mai pun o a treia. Am vorbit despre o campanie de informare a cetățenilor. În declarațiile dumneavoastră sunteți uh, consecvent cu informațiile furnizate de industrie care produc, uh, produce produse Um, cu efect militar, de exemplu, uh, gazele care afectează nervii. Aș vrea să știu cum uh, faceți colectarea de eșantioane și care sunt standardele la care trebuie să, pe care trebuie să le respecte aceste eșantioane. Mulțumesc. Domnule comisar, aveți cuvântul. Știu că aveți o sarcină foarte grea de a răspunde la toate aceste întrebări în atât de scurt timp, dar aveți cuvântul. speciile invazive. Da, vom uh, face o propunere legislativă în acest an în legătură cu această problemă. Un răspuns scurt și clar. Credem că această problemă este gravă și trebuie uh, respectată. Sănătatea plantelor și Sanco lucrăm împreună, nu avem de ales. Suntem parte din aceeași comisie, de fapt, și uh, eu întotdeauna uh, am fost pentru uh, cooperarea între serviciile Comisiei. În legătură cu uh, substanțele care afectează hormonii, am cerut uh, o revizuire um, a strategiei comunitare în acest sens. Dacă va fi nevoie, vom revizui. Am comandat un studiu în legătură cu um, substanțele chimice care afectează funcția endocrină, perturbatorii endocrini, Agenția Europeană de Mediu a publicat un raport în acest an uh, care analizează ultimi, situația din ultimii cinci ani și uh, cum au acționat perturbatorii endocrini asupra uh, oamenilor și animalelor sălbatice. Până pe 12 iunie la Bruxelles vom Vom avea o conferință pe 11-12 iunie în Bruxelles, unde vom discuta acest raport. Vom încerca să avem o participare din partea tuturor părților interesate. Credem că acea conferință va fi, ne va elucida în legătură cu măsurile de urmat. Până în iunie 2013, Comisia trebuie să revizuiască lista substanțelor um, autorizate care se crede că au uh, efecte asupra sistemului endocrin. Um, în regulamentele privind plantele și privind biocidele. Atât despre perturbatorii endocrini. Ați uh, spus și aveți dreptate că uh, trebuie să avem uh, directive ușor de implementat și ușor de citit, ușor de înțeles. E adevărat că nu întotdeauna directivele noastre sunt așa, dar e adevărat, uh, trebuie să încercăm să facem directivele în acest fel, să fie clare. Dar, după cum știți, propunerile noastre sunt de multe ori de natură juridică și acest lucru uh, le îndepărtează într-un fel de cetățeni, cauza limbajului greoi. În legătură cu uh, apa, apele în care sunt luată, apa de mare, apa de râu, statele membre sunt cele care, uh, prin cadrul de reglementare, uh, trebuie să um, rezolve această problemă, la fel și cu gazele de șist, este, ține de statele membre, uh, dar, bineînțeles, trebuie să fie și respectată și legislația adoptată în comun. Comisia trecută a făcut evaluare legală în legătură cu um, um, cadrul legislativ privitor la gazele de șist. Se pare că um, legislația este bună, ar trebui să fie implementată. Această evaluare am făcut-o cunoscută și Parlamentului. De asemenea, am uh, început și evaluarea până la sfârșitul lui 2013 dacă uh, cadrul de evaluare a riscului, uh, dacă trebuie să creăm un cadru de evaluare a riscului privitor la gazele de șist și dacă da, ce formă ar trebui să ia el? Credem că acest lucru ne va ajuta să înțelegem situația mai bine. Lucrăm uh, la colectarea de informații cât mai multe, dar e clar că în Statele Unite, unde au ceva mai multă experiență cu gazele de șist, uh, se uh, adună dovezi care indică că trebuie să se țină cont de efectul asupra mediului. Uh, the bathing water, uh... În cele din urmă, așadar, apele în care se nuată. Într-adevăr, există niște schimbări în calitatea acestei ape de la un an la altul, dar când am introdus legislația în acest domeniu, cred că am obținut un progres uh, substanțial. Asta nu înseamnă că trebuie să ne mulțumim cu atât. Aceste variații de calitate ne arată că trebuie în continuare să fim atenți la această apă. Și așa vom face și pe viitor. La captarea și stocarea dioxidului de carbon nu înțeleg uh, dacă Mă întrebați despre aspectele legate de investițiile și activitățile noastre, da, este pentru noi un aspect important. Multe state din lumea întreagă nu vor trece dintr-o dată la o producție de energie mai ecologică și tocmai de aceea captarea și stocarea dioxidului de carbon devine atât de importantă. În orice caz, ne vom concentra pe acest domeniu. Gazele nocive acum, probabil că ar fi cel mai bine să verific acest lucru cu serviciile mele și să încerc să vă răspund. ulterior. Și acum, în încheiere, vă înțeleg uh, frustrarea pe care o aveți în legătură cu implementarea legislației și vă asigur că uneori această frustrare ar putea fi și mai mare dacă v-ați găsi în locul meu. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru acest dialog și pentru ocazia de a avea această discuție cu dumneavoastră precum și pentru managementul absolut flexibil al timpului și pentru timpul suplimentar pe care ni l-ați acordat. Sunteți întotdeauna bun venit în comisia noastră, să știți că suntem de partea dumneavoastră și vă sprijinim. Însă nu uitați că termenul pentru legislație este martie 2013 pentru Parlament, da? Bun, mulțumesc foarte mult! So, nach dem strukturierten Dialog geht's jetzt. Bun, după dialogul structural, continuăm cu nivelul de zgomot al um, autovehiculelor. Raportor este colegul Miroslav Utski și îi voi da cuvântul pentru a ne face introducere în tematică. Vă rog, aveți cuvântul. Děkuji vám, pane předsedo kolegyně, kolegové, dámy a pánové, vážení hosté, já možná ještě... Doamnelor și domnilor, voi uh, aștepta câteva secunde pentru a-i lăsa pe cei care doresc să plece, să părăsească sala, iar cei care doresc să mă asculte, să mă poată asculta în liniște. Trebuie să încep prin a vă spune că am primit cu deosebită plăcere propunerea Comisiei pentru că ea reprezintă o soluție pentru limitarea nivelului sonor al autovehiculelor, protejând astfel mediul înconjurător. Însă, cred că ar fi mai bine să se lărgească și să se modifice proiectul Comisiei, mai ales în vederea stimulării producției și încurajării cetățenilor de a achiziționa autovehicule cu un nivel sonor scăzut. Trebuie să înțelegem că acest nivel sonor al autovehiculelor se datorează mai multor factori, nu numai uh, de tip motor, dar și de tip pneumatic, deci și datorită cauciucurilor. Deseori, această problemă poate fi rezolvată printr-un management uh, uh, corect al uh, traficului rutier, care ar trebui să devieze um, uh, vehiculele cele mai grele de pe uh, rutele principale. Ca urmare, cred că ar trebui să se adauge un sistem de clasificare a drumurilor care ar permite statelor membre și autorităților naționale să supravegheze și să evalueze într-un mod mai eficient calitatea uh, Uh, învelișului uh, bituminos și a impactului său asupra nivelului sonor. Trebuie stabilite și niște cerințe tehnice privind uh, măsurarea nivelului sonor al autovehiculelor motorizate. Obiectivul este de a avea metode și măsuri și mai ales definirea unor parametri corecți. De asemenea, trebuie stabilite niște valori limită precum și o fază 4 care să fie ulterioară fazei 3 și care, sau etapei 3 și care să fie declanșată la cererea comisiei. Uh, limitele propuse de comisie se regăsesc în anexa 3 și constituie un element esențial al regulamentului. De asemenea, Raportorul nu poate sprijini propunerea de a-i se delega Comisiei competența de a modifica uh, acele aspecte ale regulamentului prin intermediul actelor delegate. Propun ca orice amendamente să fie um, aplicate prin codecizie în cadrul procedurii legislative ordinare. De asemenea, v-aș atrage atenția asupra amendamentului 19. Am decis să-l retrag uh, în final, pentru că trebuie să recunosc că propunerea inițială a comisiei este mai bună. În ceea ce luște etichetarea obligatorie destinată marelui public, nu cred că trebuie să facem nicio confuzie aici. Ceea ce îl interesează pe uh, consumator este nivelul sonor uh, provocat și în interiorul, dar și în exteriorul autovehiculului. Și aici trebuie făcute niște clarificări. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și aștept observațiile dumneavoastră. Thank you very much, Mr. Uh... Mulțumesc foarte mult și astfel ajungem la raportorii din umbră. Îi dau cuvântul domnului Tartarela de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să îi mulțumesc uh, raportorului pentru toate eforturile făcute și pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o în elaborarea acestui document. Aș dori să vă prezint punctul meu de vedere și să vă vorbesc despre câteva amendamente pe care le voi uh, uh depune. Cred că nu ar trebui să avem o abordare verticală aici, ci mai degrabă una orizontală, ceea ce înseamnă că nu putem vorbi numai despre autovehicule și despre nivel sonor, trebuie să vorbim și despre anvelope și despre infrastructuri. La anvelope există o reglementare deja în uh, practică, însă la infrastructuri mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut și încurajez Comisia să se apuce de treabă în acest sens. În plus, există în acest proiect niște indicații privind uh, o clasare a uh, autovehiculelor, o clasificare mai degrabă a autovehiculelor. Eu cred că ar trebui să se creeze o nouă categorie uh, care să includă mașinile de dimensiuni mici, care reprezintă 0,03% din totalul producției. Ele ar trebui să fie tratate separat. Susțin, uh, sigur, amendamentele propuse de raportor cu privire la testele care trebuie realizate Însă am câteva uh, dubii la etichetare. Sigur că aceste mențiuni pot să fie utile pentru consumatori, dar, așa cum a spus și raportorul mai devreme, se face o confuzie între zgomotul care se aude înăuntrul mașinii și uh, zgomotul care se aude din exteriorul mașinii. Adică, zgomotul care îi afectează pe ceilalți cetățeni și nu pe cei din interiorul mașinii. Deci aici trebuie clarificate lucrurile și astfel s-ar rezolva foarte multe probleme. De asemenea, este nevoie de o armonizare a sistemelor de evaluare a nivelului sonor, pentru că altfel riscăm și aici să avem confuzii. În orice caz, din punctul meu de vedere, acest subiect ar putea fi mai bine uh, gestionat de Comisia IMCO, poate, cu un dosar specific, un, un capitol specific pe această temă. Mi se pare că inițiativa lor ar putea fi mai eficientă. De asemenea, nu trebuie să uităm că este nevoie și de o evaluare a impactului. cred că trebuie să se clarifice lucrurile și la ceea ce uh, privește categoriile de autovehicule, mai ales cele care depășesc 50 de kilovați. Trebuie văzut de asemenea ce se întâmplă cu cantitățile de CO2 și la modul în care acestea depind de um, capacitatea motorului. În orice caz, am apreciat activitatea raportorului, care a avut un caracter tehnic uh, foarte clar și cred că suntem pe drumul cel bun. Um, sigur, încercând să evităm orice fel de suprapuneri între diferitele dosare care tratează această tematică și mai ales uh, între diferitele reglementări. Mulțumesc, domnule Tartarela. Uh, doamna Judith Merkis, acum din uh, partea socialiștilor și democraților. Eh, Mulțumesc. Aș dori să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o în acest dosar a făcut tot ce a fost posibil pentru a ne ajuta să înțelegem cât mai bine elementele tehnice din acest dosar și sunt sigură că și Comisia este de acord că nivelul sonor este unul din aspectele cele mai nocive din viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Foarte multe boli sunt induse de acest nivel ridicat uh, al zgomotelor, mai ales în zona urbană. Iată așadar un domeniu foarte important. Zgomotele provocate atât de autovehicule cât și de aeronave au un impact major asupra bunăstării personale și asupra generării de uh, boli și afecțiuni. Ca urmare, cred că este foarte important ca raportul de față să propună o abordare globală asupra modului în care traficul rutier generează aceste zgomote nocive. Uh, în plus față de tipurile de mașini, uh, mai contează aici, bineînțeles, și tipul de infrastructură, tipul de suprafață a drumurilor. Și mă întreb ce încercăm să facem aici, să adoptăm o directivă generală privind nivelul sonor sau ne concentrăm în mod uh, specific pe nivelul sonor provocat de autovehicule. eu cred că ar trebui să lăsăm deoparte ceilalți, ceilalți factori de mediu, care sigur că sunt și ei importanți, dar care ar trebui să fie incluși într-un uh, proces ulterior al definirii directivei. Eu consider însă că raportorul a diluat propunerea comisiei. Eu cred că această propunere inițială a comisiei era una bună. 67% din... 65% uh, îmi cer scuze, din autovehicule uh, respectă deja aceste prevederi și atunci nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să diluăm cerințele comisiei. De ce să adoptăm o perioadă mai lungă de introducere a acestor standarde privind nivelul sonor al, al autovehiculelor, având în vedere că deja multe dintre ele respect respectă aceste cerințe. De ce uh, cele 35% care au mai rămas și care nu respectă încă standardele ar trebui să beneficieze de o perioadă atât de lungă de grație? Uh, De asemenea, nu înțeleg dacă raportorul a preferat să uh, introducă niște valori limită mai scăzute în, următo- în uh, conformitate cu testele care vor fi uh, realizate. În încheiere, îi mulțumesc raportorului pentru cooperarea sa în acest proces. Am avut o audiere privind standardele legate de zgomot, am avut și o propunere privind etichetarea. Etichetarea nu trebuie să referă numai la consumul de carburant și la emisia de dioxid de carbon, iar ar trebui să includă și standardele de uh, privind de nivelul sonor. Mulțumesc, urmează colegul Holger Kramer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru buna muncă depusă. Cred că uh, dumnealui a corectat lucrurile care uh, ar fi trebuit puse sub semnul întrebării în propunerea comisiei. Comisia a propus clasificări uh, ale automobilelor, care, ale autovehiculelor, care nu mai există de o vreme bună încoace. Uh, și mă întreb de ce ar veni propune, Comisia cu astfel de propunere care să reglementeze autovehicule care nici măcar nu mai sunt vândute la ora actuală, nu mai sunt pe piață. Raportorul a corectat acest lucru. La industria automobilistică mi se pare important să amintim că trebuie să facem legi care sunt armonizate cu ciclul produsului și nu putem uh, adapta lucrurile de la o zi pe alta și din punct de vedere al costurilor ar fi imposibil. Prevederile pe care le elaborăm trebuie însă să fie în armonie, după cum spuneam, cu ciclul pro produsului. Raportorul face asta și nu există, de fapt, niciun dubiu că trebuie să scădem uh, nivelul zgomotului la uh, autovehicule, mai ales în zonele urbane avem niveluri de zgomot uh, care ne arată că trebuie să se întâmple ceva. Cea de-a patra etapă, nu știu dacă este neapărat logic uh, să impunem obiective pe termen lung într-o lege uh, care să devină la 14-16 ani după intrarea în vigoare a acestei legi să uh, devină valabile. Poate că ar trebui întâi să facem revizuirea și după aceea să avem aceste obiective. Oricum, aceste obiective pe termen foarte lung nu sunt uh, în niciun caz uh, de atins dacă nu facem modificări și la alte tipuri de legislație, cum ar fi uh, legislația referitoare la pneuri. Reducerea zgomotului uh, cauzat de trafic trebuie să fie o abordare uh, holistică, Uh, trebuie să vedem cum continuăm, cum progresăm cu pneurile, cu um, asfaltul, uh, nu numai cu autovehiculele. Însă, noi trebuie să ne concentrăm as și asupra uh, clasificărilor pentru și a omologărilor Uh, pentru uh, autovehicule, să facem categorizări și omologări pentru străzi, nu știu dacă este cea mai bună idee. Uh, o etichetare a zgomotului, nu știu ce fel de valoare adăugată ar aduce asta cetățeanului european. Am senzația uneori că la nivel uh, european uh, încercăm să uh, facem etichetare europeană. Uh, anul acesta intră în vigoare etichetarea referitoare la pneuri și până astăzi n-am citit nici măcar o, uh, un articol pozitiv despre asta. Toată lumea se întreabă ce fel de valoare adăugată aduce asta. Nu văd niciun fel de valoare adăugată. Ce înțelege cetățeanul când merge în uh, uh, showroom să își uh, caute o mașină, ce înțelege el din asta? Deci cred că din acest sen, în acest sens trebuie să rămânem realiști. Încă un punct care mi-a ridicat câteva semne de întrebare. În propunerea comisiei este vorba de uh, cerințe minime uh, de, în ceea ce privește zgomotul pentru vehicule electrice. Și m-am întrebat de ce este prevăzut acest lucru. Vorbim despre reducerea efectelor asupra mediului și a Uh, uh, efectelor asupra, uh, asupra sănătății. Avea un nivel de zgomot minim pentru um, autovehiculele electrice este o problemă de siguranță. Am fost de curând la Stuttgart, unde există câteva sute de automobile care circulă, automobile electrice, care circulă în oraș, ca parte a unui proiect și trebuie să vă spun că nu a existat nici măcar un singur incident, nu accident, incident uh, legat de lipsa zgomotului cauzată de autovehiculele electrice. Deci, înainte să impunem cerințe uh, minime de zgomot pentru autovehicule uh, electrice, ar trebui să vedem dacă există totuși un risc, um, când este un automobil Uh, un automobil care face prea puțin zgomot. Oricum, cred că vom putea ajunge la un compromis, ajungem la o directivă care să fie la uh, înălțimea timpului său. Raportorul a făcut o propunere foarte bună pe care o sprijin în mare, pe care poate o voi completa cu unele amendamente. Mulțumim, Holger Kramer. Eu aproape că am avut un accident la un moment dat cu un um, automobil uh, electric pentru că nu l-am auzit. Uh, urmează Bas Eichhout în numele colegii Satuhasi. Uh, Mulțumesc. Vorbesc în numele colegei noastre Satuhasi, care își cere scuze pentru că nu a putut fi prezentă și m-a rugat să vorbesc în numele ei. Cred că din punctul nostru de vedere, citind raportul domnului Uschi, suntem surprinși să vedem că um, reduce ambițiile pe care le-a propus inițial Comisia și nu asta trebuie să fie direcția în care ar trebui să se îndrepte acest raport. De aceea, cred că uh, dezbatele vor fi foarte interesante cu privire la care este opinia noastră despre acest raport. În orice caz, când facem un raport pentru al șaptelea program uh, cadru de mediu și când spunem că acolo trebuie să fie incluse măsuri de protecție a sănătății uh, împotriva impactului zgomotului, e bine, trebuie să avem un mesaj coerent și constant, iar acum ce facem este de fapt să batem pasul pe loc și să nu mai fim deloc um, coerenți. În uh, strategiile generale suntem foarte ambițioși, iar când e vorba de propuneri concrete, suntem mai puțin ambițioși. Ca urmare, pentru a avea o abordare constantă, a trebuit să acționăm diferit. De asemenea, în noiembrie, din noiembrie 2012 se vor aplica niște standarde foarte stricte privind performanțele anvelopelor și când ne uităm la aceste standarde stricte care se vor aplica, așa cum spuneam, din noiembrie 2012, vedem că majoritatea standardelor din etapa 1 vor fi deja îndeplinite. În acest sens, putem fi chiar mai ambițioși decât ceea ce a propus Comisia în etapa 1 și putem să propunem un termen de implementare în 2013 și nu în 2014, cum uh, spune Comisia. Și ajungând la amendamentul 21 al raportorului, vedem că acolo se reduc și mai mult ambițiile inițiale ale Comisiei și termenele pentru etapa 1 și etapa 2 sunt amânate și mai mult și, sincer, chiar nu văd de ce ar trebui să facem asta. Parlamentul trebuie să ceară niște termene chiar mai stricte pentru etapele 1 și 2. Mă gândesc la 2013 și 2015 în locul celor propuse de Comisie. La fel, nu sunt de acord cu domnul Kramer. Cred că și pe invest- pentru investițiile de termen lung și pentru securitatea producătorilor avem nevoie de niște standarde pe termen mai lung. De aceea susțin introducerea unei etape a treia pentru 2020, tocmai pentru ca producătorii de autovehicule să știe la ce trebuie să se aștepte pe termen lung. Este un element crucial din punctul meu de vedere care lipsește din propunerea domnului Uschi sau nu neapărat lipsește, dar este mult mai îndepărtat. Și o ultimă întrebare către domnul Uschi legată de amendamentul 22. Aici spune că ar trebui o reducere de, cu un decibel al nivelului sonor și l-aș ruga să ne explice cum a ajuns la această concluzie. Și în încheiere sunt de acord cu domnul Kramer atunci când uh, vorbește despre autovehiculele electrice. Și uh, aș mai sublinia că se mai întâmplă <laughs> câteodată ca și verzii să fie de acord cu ceea ce spune domnul Kramer. Pentru un moment atât. Mulțumesc. I-am ascultat pe raportul din umbră. Ania Weisgeber acum cuvântul. Nu, atunci Calșrita. Calșrita are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că o dimensiune care nu a fost discutată până acum este faptul că dacă reușim să reducem uh, poluarea fonică din partea automobilelor, vom avea un efect pozitiv asupra dezvoltărilor urbane. Pentru că asta înseamnă că vom putea construi mai multe zone în care există deja infrastructură de uh, transport uh, în comun și de transport public. Însă, dacă nu reducem uh, zgomotul produs de mașini, uh, tot mai multe centre de orașe vor deveni de nelocuit și va trebui să cheltuim și mai multe fonduri pentru îmbunătățirea transportului în comun. Cred că investițiile făcute acum în reducerea zgomotului vor da rezultate foarte bune în viitor în privința uh, loc, modul în care se poate trăi în orașe. Deci nu cred că trebuie să renunțăm la ambițiile noastre. Pentru că nu economisim uh, în mod real, nu facem decât să trimitem altcuiva nota de plată vom uh, muta povara financiară pe transportul în comun care va trebui să transporte oamenii la casele lor. Cred că și acest aspect trebuie avut în vedere în acest dosar. Mulțumesc, Ania Weisgeber. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, dar uh, am avut o reuniune în paralel. Aș dori să mulțumesc raportorului, domnului Uschi, pentru buna propunere făcută. În calitate de raportor în Comisia pentru, uh, pentru Piața Internă, sunt, mă, interese, mă interesează, sunt foarte interesată de această cooperare. M-ar Uh, bucura ca această comisie să ia în considerare unele aspecte care sunt importante pentru noi în, cali- în ceea ce privește protecția consumatorilor, de exemplu etichetarea. În primul rând, trebuie să spun că salut această propunere pentru că este foarte importantă pentru uh, sănătate, este vorba de mașini, dar de data asta nu este vorba de uh, emisii și noxe, este important ca autovehiculele să devină mai silențioase, tocmai pentru a proteja sănătatea. Există câteva propuneri. În primul rând, în ceea ce privește etichetarea, domnul Uschi și domnul Tatarel au vorbit despre asta. Mie mi s-ar părea important uh, să informăm cetățenii cu privire la uh, cât de zgomotoasă este o mașină, pentru că pot să ia decizia a, uh, mod, a uh, ce mașină să cumpere pe baza acestor informații. Există persoane care fac parte din clasa mijlocie de obicei, pentru care este foarte important ce nivel de zgomot are mașina, pentru că Uh, există orașe în care uh, nu au acces în anumite ore decât mașinile care uh, nu depășesc un anumit nivel de zgomot. De exemplu, autovehiculele utilitare care furnizează unor magazine și unor IMM-uri care nu pot avea acces dacă fac prea mult zgomot. Deci acest lucru poate să Uh, influențeze decizia de cumpărare a unei firme, de exemplu. Noi nu vrem neapărat ca această propunere să vină în această legislație, că, ca această propunere cu privire la etichetare să vină în această, etichet, în această legislație. Dorim să fie o propunere separată uh, și, bineînțeles, uh, suntem flexibili cu privire la cum ar uh, putea fi această propunere, dar pentru noi, la Comisia care se ocupă și de protecția consumatorului, ar fi important ca acest aspect să fie prevăzut. Apoi, mi se pare important uh, faptul că se propune o nouă categorizare a autovehiculelor. Propunerea Comisiei mi se pare învechită, am putea uh, crea noi categorii în ceea ce privește uh, Um, valorile limită, la unele putem fi ambițioși, la alții trebuie să fim mai uh, realiști. Am, am, m-am ocupat foarte mult și în um, comisia în care sunt activă uh, cu privire la aceste tabele. Uh, trebuie pur și simplu să fim mai realiști decât este acum propunerea comisiei. Și uh, aș dori să-i spun uh, colegei Merchis, care spunea că aproximativ 65% din autovehicule respectă deja etapa 1, că dacă am uh, impune un standard mai strict, acum pro, pro, procentajul uh, ar fi mult mai mic și ceilalți uh, 35-40% uh, ar trebui să atingă și ei uh, standardul și dacă standardul va deveni mai strict, vor atinge și mai greu acest uh, uh, nivel. Și, de asemenea, anumite autovehicule nu vor putea fi omologate în cazul în care, uh, în care nu respectă aceste standarde. Un ultim punct, mi s-ar părea important să introducem etape diferite pentru camioane și automobile, pentru că ciclurile de dezvoltare sunt diferite. Sunt deschis aici uh, față de introducerea unui obiectiv pe termen lung, astfel încât să existe uh, siguranța planificării și pentru viitor. Și acum, dacă ne uităm în propunerea domnului Uschi, este prevăzută o clauză de revizuire astfel încât să mai discutăm acest subiect și astfel încât colegii care doresc să fie mai ambițioși să poată avea această uh, să poată avea această abordare, să spună că sunt mai ambițioși pe termen lung decât propunerea comisiei și așa poate am atinge un uh, compromis. Mulțumesc, Ania Geisfer, uh, Weisgerber. Avem un oaspete din Comisia ECON. Eh, de la eh, CESE, domnul Jancoari, dacă acceptă toată lumea, îi voi da cuvântul pentru două minute. Este um, raportor pe acest subiect și l-aș invita să ne prezinte poziția sa. Vă rog, aveți cuvântul. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Două minute nu mi-ajung pentru a face un rezumat al poziției noastre, dar ă, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a fi cât mai clar în câteva cuvinte. În primul rând, pentru a elimina neînțelegerile, comisia noastră care a adoptat această, acest aviz pe 25 aprilie susține propunerea Comisiei de a reduce limitele de zgomot, inclusiv noua metodă de testare. Cu toate acestea, trebuie precizat că problema nu a fost abordată în mod integrat. Am mai auzit uh, opinii în acest sens mai devreme. Noi am încercat uh, să reducem zgomotul și uh, afectând suprafețele drumurilor și ținând cont de suprafețele uh, șoselelor. Dar uh, adesea conducătorii auto sunt cei responsabili pentru zgomotul produs de automobilele lor. De ce e necesară o abordare integrată? Trebuie să nu uităm că nu vom reuși niciodată să reducem zgomotul sub limita de zgomot pe care o fac cauciucurile rulând pe asfalt. Noi am prezentat două îngrijorări. În primul rând, revizuirea clasificării. Propunerea comisiei bazată pe categoriile istorice care datează din 85, au fost uh, schimbate aceste categorii. Nu voi intra în detaliu, dar am subliniat problema legată de mașinile, așa zis, sportive, mașinile sport. Dacă sub categoria M1 nu este redefinită, va fi foarte greu să se producă și să vândă astfel de autovehicule. A doua preocupare este încă și mai importantă și are de a face cu calendarul propunerii. Reducerea așteptată a zgomotului va implica schimbări structurale foarte importante, revizuirea uh, designului și așa mai departe. În avizul nostru noi am propus să vedem dacă n-ar fi mai bine să revizuim uh, calendarul și metodele prin care se vizează reducerea zgomotului. Acest lucru s-ar putea face eliminând prima etapă, care, în opinia noastră, nu va produce modificări substanțiale. Va aduce costuri suplimentare pentru că impune noi omologări și uh, să ne concentrăm uh, direct pe rezultatul final pe care uh, l-am stabilit de comun acord cu Comisia revuiz, revizuirea subcategoriilor uh, cele mai dificile și uh, stabilirea de un uh, de o dată limită, unei date limite mai permisivă. Mulțumesc, domnul președinte. Trebuie să avem grijă cum gestionăm această resursă a timpului, pentru că trebuie să dăm cuvântul și comisiei, domnul Philip Jane, care, Jay, care este șeful unității pentru industria automobilistică. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem prea multe de spus, pentru că am uh, participat la un uh, seminar uh, în urmă cu ceva vreme și multe teme s-au discutat deja acolo. Am ascultat cu interes discuția de azi. Sunt de acord cu multe preocupări ale deputaților. O abordare integrată ar fi, desigur, mai productivă și ar duce la rezultate palpabile și rezonabile. Vrem să atragem atenția deputaților asupra faptului că propunerea trebuie să fie uh, privită în contextul evaluării uh, ce, are, ce se va face în uh, viitorul apropiat. În aprilie 2012 am introdus noi limite pentru neuri, acestea vor intra în vigoare în curând, și am introdus și problema etichetării pentru uh, a preciza contribuția în ceea ce privește zgomotul și eficiența energetică. Nu ne putem da seama care va fi impactul asupra consumatorilor a acestor uh, noi prevederi. Din noiembrie 2012 vom uh, analiza cu atenție cum va influența acest uh, sistem de etichetare. În mod pozitiv sperăm cum va influența consumatorii și alegerile lor nu știm încă ce efecte va avea etichetarea cu privire la zgomot asupra consuma legilor consumatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim. Aș dori cu acesta să-i dau cuvântul raportorului. Zgomotul și traficul în Europa. Uh, uneori avem senzația că nu avem foarte multe informații despre uh, zgomotul uh, și despre efectele acestuia asupra uh, sănătății. Uh, în orașul meu problema este, sunt mai degrabă trenurile când uh, fierul bate pe fier, uh, poate face mai mult zgomot decât o țeavă de eșapament. Deci, uh, cred că trebuie să luăm în considerare ce ni se spune din mai multe uh, direcții. Am uitat-o însă pe colega Morcunaite, îi dau cuvântul acum. Aș noreu de MS. De... Mulțumesc, domnule președinte. Dorem să atrag atenția asupra unui aspect. Vorbim despre poluarea creată de automobile. Cu toții simțim acest uh, impact negativ asupra vieții noastre în orașe. Pe de o parte vorbim despre vehiculele noi, dar ar trebui să vorbim și de uh, autoturismele la mâna a doua. Despre ce e vorba? Dacă mașinile ajung pe piață, ele sunt autorizate, se, uh, ele sunt omologate însă în, după câțiva ani, după reviziile tehnice, se constată că nu mai este foarte clar care sunt limitele volumului de poluare fonică pe care automobilul ar trebui să le respecte. Dacă nu uh, cunoaștem datele din uh, certificate, de exemplu în Lituania e vorba de 92 de decibeli, automat uh, poluarea fonică va crește cu pe măsură ce vehiculul îmbătrânește. Aș vrea să vă întreb dacă nu credeți că ar trebui să propunem să creăm o bază comună de date cu privire la specificațiile tehnice ale acestor uh, automobile și care sunt limitele uh, poluării sonore. Vă mulțumesc. Am și eu o întrebare uh, pentru pentru raportor, oricum, dacă trebuie să-mi omologhez mașina, oricum trebuie să respect standardele. Sistemul de etichetare ce ar diferenția mașinile mai silențioase de cele și mai silențioase? Îi dau cuvântul raportorului pentru uh, ultime observații. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Nu cred că am înțeles foarte bine ultima întrebare legată de omologarea autovehiculelor. Toată lumea înțelege că, de exemplu, un minivan, un microbuz va avea norme diferite față de o mașină sport. De exemplu, dacă ne gândim la tipul de cauciucuri, fiecare tip de categorie de automobile are specificitățile sale și măsurile specifice. S-au depus mai multe amendamente și doamna Liz Marquis a depus uh, un amendament, dar eu iată ce vă propun. Să mergem la metodele de testare inițiale care se aplică în ultimii 20 de ani, s-au aplicat în ultimii 20 de ani. Ar fi foarte dificil acum uh, să aplicăm o metodă de testare nouă și să comparăm uh, rezultatele. Nu sunt singurul care crede acest lucru. Suntem de acord și cu soluția germană, o nouă metodă de testare care să includă accelerarea de la 2 metri pe secundă la 3 metri pe secundă, dar dorim să adăugăm câte un decibel la fiecare categorie. Dacă rămâne la propunerea originală, credem, inițială, credem că acest lucru va da uh, rezultate bune. Sunt de acord cu uh, explicația Libas eh, Ehaută din num- în numele verzilor legată de etapa a patra, o problemă despre care a vorbit domnul Kramer. Trebuie să privim uh, pe termen lung. Din câte știu eu, ciclul de dezvoltare a unui motor poate dura între 8 și 12 ani. Dacă rămânem ambițioși, că ne place mult acest cuvânt pe aici, uh, cred că putem să facem câteva recomandări industriei cu privire la direcția în, că, în care dorim să ne îndreptăm. Trebuie să facem, bineînțeles, un studiu de impact după faza a treia. În legătură cu mașinile electrice, noi trebuie să discutăm aici și sănătatea publică și să uh, discutăm în comisia noastră dacă să adăugăm uh, sunet, zgomot mașinilor, mi se pare o nebunie aici. Cred că această problemă ar fi mai bine să fie discutată în industria IMCO și să fie discutată de Ania Weisgerber. Pentru că reprezintă E vorba de o lege, de un regulament care să nu ține neapărat de competența noastră, pentru că din punct de vedere al sănătății publice eu nu cred că e deloc necesar să creștem nivelul de poluare fonică din partea unei uh, mașini electrice. În legătură cu întrebarea verzilor, nivelul de realism la care trebuie, spre care trebuie să țintim. Eu încerc să fiu ambițios, dragi colegi, nu știu dacă voi putea ține cont de toate amendamentele, încerc să găsim o variantă de compromis, vor discuta cu raportorii din umbră și voi încerca să obțin un compromis cât mai bun pentru toată lumea. În legătură cu gestionarea traficului, faptul că se pot face economii în uh, orașe, vreau să subliniez că un cauciuc uh, mai mare de camion face același zgomot cât 20 de mașini uh, sport. Deci cred că dacă facem mici modificări putem uh, aduce beneficii importante pentru sănătate. În privința etapei a patra, punctul nostru de vedere este opus uh, celui al liberalilor. Cred că putem găsi însă un compromis în privința celor patru faze și putem uh, începe cât mai curând. Vă mulțumesc mult pentru discuția aceasta foarte fructuoasă și aștept cu mult interes cooperarea noastră. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 iunie 2012 la ora 12. Vom vota amendamentele pe 20-21 iunie și vom vota în vot pe 10 iulie și probabil în octombrie 2012 vom vota în plen. Iată, vom mai avea așadar timp suficient și așadar suntem în grafic. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, achizițiile publice. Raportoare este Osa Westlund și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de achizițiile publice. Este vorba de uh, uh, produse și servicii achiziționate, uh, o serie întreagă, aproximativ 18% din toate bunurile și serviciile. Uh, este vorba de a uh, uh, include durabilitatea, criteriul uh, durabilității și prin achizițiile publice. Trebuie să menționăm și strategia Europa 2020. Deci este vorba de a promova acest subiect în cadrul achizițiilor publice. Prevederile Uniunii Europene ar putea fi elaborate în așa fel încât uh, cei care fac licitații uh, să, ar, să fie ambițioși, să arate drumul Cred că siguranța alimentară și uh, durabilitatea și uh, criteriile de mediu sunt importante pentru comisia noastră, ar trebui așadar să ne uh, concentrăm asupra acestora. Ar trebui să creăm mai multe uh, posibilități pentru luarea în considerare a ciclului de viață a unui produs și a costurilor sale și ar trebui să avem în vedere și un proces de producție durabil. Uh, și de asemenea ar trebui să ne asigurăm că uh, se creează condiții egale pentru și uh, prețuri egale pentru aceleași achiziții publice. Ar trebui să, uh, ca instituțiile să poată alege uh, produsele și serviciile cele mai economice, dar și cele mai ecologice și durabile din punct de vedere social. este important ca și la nivel local să se uh, poată stabili criterii pentru achizițiile publice. Eu cred că autoritățile locale trebuie să poată decide și ele cum sunt cheltuite fondurile din, obținute din impozite. Pe piață încercăm să soluționăm problemele existente într-un mod rațional. Este vorba despre o societate durabilă și ceea ce caut eu este o, pol, o pol, soluție politică care să se bucure de un sprijin larg. Comisia a arătat și faptul că autoritățile locale trebuie să preia funcțiile importante pentru societate și de aceea trebuie să fie posibil ca aceste autorități locale, de exemplu la procesarea apei sau la um, um, gestionarea deșeurilor, să uh, poată să uh, își gestioneze aceste sarcini. Important însă este și ca criteriile impuse să fie respectate și de subcontractori, ar trebui poate și să limităm posibilitatea de subcontractare. Avem nevoie de posibilități realiste pentru a ne asigura că contractele sunt duse la bun sfârșit așa cum au fost și planificate, astfel încât criteriile să fie respectate și să se uh, evite distorsiunile de concurență. Cei care organizează licitații trebuie să încerce, de exemplu, la serviciile sociale, uh, să respecte cerințele importante pentru societate. Mă gândesc la energie, la transport, de exemplu, trebuie să ne gândim la reciclare și la faptul că poate în școli și în uh, sistemul de sănătate aceste standarde și sarcini să fie duse la bun sfârșit și pentru a îmbunătăți munca, în, a simplifica munca în comisie, voi încerca să elaborez câteva amendamente de compromis pe baza amendamentelor depuse și aștept cu nerare propunerile celorlalți colegi. Mulțumesc, trecem acum la raportorii din umbră și are cuvântul domnul Nicolasici, în primul rând. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragi colegi, doamnă raportor. Am să vă împărtășesc uh, câteva remarci pe care le-am pregătit în scris și cred că este o foarte bună ocazie să discutăm acest subiect atât de important. Cred că acest subiect este foarte important pentru noi în calitate de politicieni, dar și în calitate de uh, Uh, comisie este un subiect foarte atrăgător, foarte sexy, dacă îmi permiteți, am să vă împărtășesc câteva remarce așadar. Achizițiile publice sunt un instrument important pentru creștere și sunt esențiale în piața unică. Drept urmare, joacă un rol esențial în satisfacerea serviciilor și nevoilor de, uh, nevoilor de servicii și bunuri. Pentru a, îmbunăt- pentru a maximiza posibilitatea achizițiilor publice de a oferi creștere inteligentă și durabilă, este necesar un cadru legislativ, cu siguranță. Raportoarea, pe bună dreptate, și-a concentrat avizul asupra aspectelor importante în achizițiile publice în domeniul economic, ă, de mediu, economic și social. Și sunt de acord cu mare parte din ă, cele prevăzute în proiectul de raport. Cred că trebuie să simplificăm regulile și trebuie să permitem dezvoltarea de noi criterii uh, Uh, de dezvoltare durabilă în achizițiile publice. În același timp, aceste criterii sunt uh, în linie cu strategia Europa 2020, care stabilește cinci obiective ambițioase. Ocuparea, inovația, educația, incluziunea socială, clima și energia. Sunt obiective de atins până în 2020. Criteriile durabile în achizițiile publice vor ajuta la atingerea unor uh, o acțiuni concrete la nivel european și național care vor sprijini această strategie. Sunt de acord că inovația și competitivitatea trebuie să fie stimulate în mod înțelept și noile provocări trebuie să fie abordate astfel încât să nu se creeze o povară administrativă pentru autoritățile contractante. De fapt, uh, autoritățile contractante, precum uh, regiunile, uh, autoritățile locale, trebuie să poată să-și continua, să-și poată continua politicile de protecție a consumatorilor și de protecția sănătății. De aceea salut ideile precum eliminarea criteriului celui mai mic preț astfel încât autoritățile contractante să poată face cea mai bună alegere față de nevoile lor specifice referitoare la mediu sau la sănătate, de exemplu. Obținerea unei bune calități pentru suma investită este ceva ce este binevenit în domeniul medical și alimentar, pentru că aici calitatea bunurilor joacă un rol esențial uh, și au un impact asupra sănătății beneficiarilor. A lua în considerare întregul ciclu de viață a unui bun este un alt stimulent pentru a promova uh, considerațiile de, ordin, de mediu și pentru a promova cercetarea și inovarea. Pentru a încheia, sprijin poziția raportoarei conform căreia noua directivă nu trebuie să pună în pericol posibilitatea municipalităților de a coopera astfel încât să ofere produse de interes uh, general, cum ar fi uh, gestiunea deșeurilor. Vă mulțumesc, urmează domnul Zanoni în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul din umbră din partea ALDE, domnul Mendes, nu poate fi aici astăzi, însă îi voi uh, citi uh, remarcile dumnealui. Uh, mulțumesc raportorului pentru acest, raportoarei pentru acest proiect de aviz. Grupul ALDE salută propunerea pentru o nouă directivă referitoare la achizițiile publice și rolul juca de achizițiile publice pentru piața unică. Contractele publice, achizițiile publice sunt foarte importante, iar strategia Europa 2020 este unul dintre instrumentele bazate pe piață pentru a ne asigura că ajungem la o creștere inteligentă, care să fie ecologică și inclusivă și care în același timp să asigure bună utilizarea fondurilor. Câteva comentarii din partea grupului cu privire la proiectul de aviz deciziile sperăm că sunt luate, cu privire la achizițiile publice, sunt luate conform unor criterii foarte stricte, având în vedere cerințele sociale și de mediu. Dar pe noi ne interesează ca grup și rolul IMM-urilor. Credem că acestea ar trebui să aibă posibilitatea să participe în procedurile de licitare și de achiziții publice. Credem că Um, această propunere ar trebui să stimuleze IMM-urile să participe la, la licitații și nu să le îngrădească accesul. Mai mulți participanți înseamnă mai multe standarde, pe, înseamnă standarde mai bune pentru uh, IMM-uri. Uh, al de sprijin aceste amendamente etichetarea ne va ajute să ne va ajuta să avem, uh, să luăm decizii mai bune, pentru că ne va ajuta să luăm în considerare și factorii de mediu. Mulțumesc raportoare și sper că vom continua uh, buna colaborare. Domnul Schlitter, vă mulțumesc. Cred că această propunere este foarte bună. Ideile Uh, principale care ar putea să vină din partea Comisiei ENVI sunt incluse extinderea definiției bunului uh, cel mai avantajos din punct de vedere economic pentru a include aspectele economice și socia- uh, ecologice și sociale este o bună adăugare. Poate că nu face parte din competențele noastre, dar una dintre problemele achizițiilor publice uh, este faptul că sunt foarte complicate. Multe autorități regionale nu exploatează posibilitățile pe care le au de a uh, acționa în domeniul uh, social și ecologic prin achizițiile publice. De aceea cred că propunerea este foarte bună. O definiție pe care am putea o introduce ar fi cea uh, introdusă în Statele Unite. Achizițiile publice nu trebuie să fie uh, o ideologie dogmatică a pieței unice. Când vine vorba de achiziționarea produselor alimentare proaspete, putem vedea ce au făcut multe state uh, federale americane. Dacă totul se face conform acelorlași Uh, criterii și este o diferență de până la 5% dacă, dacă există doi furnizori, unul local și unul de la mai mare îndepărtare și diferența între cei doi nu este mai mare de 5%, poți da contractul, ai dreptul să dai contractul uh, furnizorului local. Acestea sunt abordările pe care ar trebui să le analizăm. dacă, dacă prevedem lucruri referitoare la tratamentul animalelor, standarde de sănătate și așa mai departe. Bineînțeles, când este vorba de achiziții publice uh, pentru carne, uh, da, este important, dar pentru tot, toate celelalte lucruri nu mi se pare că are un sens. Mi se pare că există noi posibilități pentru autoritățile publice să achiziționeze servicii. Nu este un proces obișnuit, nimeni nu poate garanta un contract, dar poți să uh, faci apel la concurență. Și eu cred că autoritățile locale și regionale ar trebui să aibă oportunitatea de a stabili anumite standarde din punct de vedere social sau cu privire la tratamentul legal. Și toate întreprinderile care participă la uh, licitație, poate clienții ar putea să ia deciziile, s-ar duce uh, negocieri și apoi uh, achizițiile ar putea fi adaptate la nevoile uh, clienților. În general, propunerea mi se pare bună, dezvoltarea durabilă. Aici aș avea o problemă. Cred că ar trebui să încercăm în achizițiile publice să obținem pur și simplu cele mai bune rezultate din punct de vedere al mediului, din punct de vedere social și așa mai departe. Important este să obținem uh, calitate pentru uh, banii investiți. Mulțumim, urmează Julie Garling. Cred că suntem cu toții de acord că Uniunea Europeană a îmbunătățit oportunitățile pentru întreprinderi și, uh, mm, bineînțeles, uh, sectorul uh, public poate beneficia de pe, de pe urma tehnologiilor verzi. Cu aproximativ 20% din PIB ca achiziții publice este un domeniu important, iar Comisia recunoaște asta și propune uh, și măsuri de simplificare pe care le salut și uh, propune și mai multă flexibilitate, ceea ce din nou salut. Și mă bucură mai ales parteneriatele uh, pentru inovație, care fac parte din propunerea Comisiei. Cred că am putea să le uh, dezvoltăm din punct de vedere al mediului pentru a obține mari beneficii. Același lucru se uh, Uh, aplică și faptului că cel mai mic preț nu va mai fi singurul criteriu. Nu cred că cineva se poate opune atâta timp cât celelalte criterii sunt foarte clar definite. Sper că, sperasem că raportoarea va sprijini propunerea comisiei, mai ales în ceea ce privește aceste parteneriate, în ceea ce privește flexibilitatea și așa mai departe. Uh, cred că, însă, din punct de vedere al mediului, uh, acest aspect nu a fost suficient subliniat uh, în aviz. Aș dori să fac însă unele remarci. Cred că avizul merge în unele domenii care nu sunt de competența acestei comisii, aspecte ce țin de Uh, muncă se, fac, se face referire la Convenția Organizației Internaționale a Muncii din 94. Nu știu dacă acest lucru este relevant când este vorba de achiziții publice, dar cu siguranță nu mi se pare că este de competența acestei comisii. Cu siguranță este ceva la ce s-ar uita uh, colegii din Comisia pentru Ocupare și știu asta de la colegii uh, din Comisia pentru Ocupare că dacă ei uh, s-ar uh, hazarda pe teritoriul mediului, foarte repede ar fi puși la punct. mi se pare că sunt neclare prevederile referitoare la procesele de producție Multe dintre amendamente sunt identice cu, cele, cu unele de la IMCO, însă nu înțeleg foarte bine ce înseamnă. Dacă vă uitați la amendamentul 11, care um, stabilește definiția procesului de uh, producție și durabilitatea acestuia, nu mi se pare deloc clar și sunt împotriva uh, sugerării de reclementari care să nu fie clare. Dorim să ne asigurăm însă că toată lumea din uh, lanțul de aprovizionare uh, respectă standardele. Durabilitatea socială este greu de definit și Uh, este foarte posibil ca întregul sistem de achiziții publice european să fie blocat uh, de, um, de um, acționări în justiție pe baza acestui criteriu de durabilitate socială, care nu mi se pare destul de clar. Da, acest, uh, se, se vorbește despre simplificare, modernizare, uh, Uh, și până la urmă văd că sugestiile uh, făcute nu, uh, de fapt nu vor obține acest lucru. Vă mulțumesc, aș da cuvântul comisiei pentru a reacționa. Este cineva prezent din partea comisiei? Vă rog, aveți cuvântul. I would like to... Da, mulțumesc, reprezint uh, DG Marx. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru contribuția sa și tuturor uh, pentru această discuție deosebit de interesantă. Domnul președinte o roagă să vorbească puțin mai departe de microfon pe reprezentanta comisiei. Da, îmi cer scuze. Aș fi dorit să vă transmit mesajul general al comisiei și anume că orice sugestii sau propuneri uh, suplimentare trebuie să se bazeze pe principiile tratatului și mai ales pe nediscriminare. Așadar, orice amendament introdus nu ar trebui să uh, permită niciun fel de discriminare sau niciun fel de abuz. În al doilea rând, Nu trebuie să se introducă niciun fel de povere administrative suplimentare pe umerii autorităților contractante, pentru că deja acestea sunt copleșite. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul doamnei Veslund, raportoare. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste cuvinte amabile. Sper că vom putea continua să lucrăm împreună pentru a ajunge la soluții și măsuri pozitive. Cred că am tot vorbit despre cât de important este ca autoritățile locale și factorii de decizie de la nivel local să fie capabili să ia decizii, să, să hotărască în uh, ceea ce îi privește. Cred că trebuie să se decidă odată pentru totdeauna dacă lucrurile se impun de sus sau dacă există principiul uh, democrației locală. Cred că este important să ne asigurăm că ceea ce se achiziționează la nivel local este decis la nivel local. Cred că am ajuns la un anumit consens în acest sens și dacă îi întrebăm pe europeni și dacă îi întrebăm și pe cei din domeniu, vom vedea că, într-adevăr, consensul există. Aș mai fi dorit să mă axez pe importanța condițiilor de muncă, pe condițiile de sănătate și securitate care sunt foarte importante și trebuie și ele să fie prezente în raport. Poate că Comisia uh, IMCO va avea o altă opinie, însă este foarte important să abordăm aici. Mulțumim, doamnei raportor. Este un uh, subiect foarte important pentru că sunt afectați uh, mii și mii de oameni din autoritățile locale. Este important ca procesul, procesele de licitație să fie flexibile și, din punctul nostru de vedere, să se, pot, să se poată lua în considerare criterii de mediu dacă se dorește acest lucru. Și noi dorim să deschidem calea pentru acest lucru. Și pentru a deschide această cale, termenul pentru amendamente este 7 iunie 2012, ora 12. Votul va avea loc înainte vacanței, înainte vacanței de vară, pe 10 iulie, la IMCO, în Comisia Competentă pe Fond. Se va vota acest raport pe 10 octombrie și probabil în plen, în primă lectură, uh, se va discuta în decembrie. Mulțumesc tuturor colegilor! Celelalte două puncte de pe ordinea de zi, după cum spuneam de la, început, la începutul uh, reuniunii, sunt amânate. Pentru cei care sunt coordonatori, le, le, le voi ura bun venit mâine dimineață la ora 9 Tuturor celorlalți le voi ura bun venit la ora 10. Odată cu votul am să vă, log să, să, vă rog să nu vă uitați cartelele de vot, astfel încât să putem uh, vota uh, cât mai eficient. Vă urez o seară cât se poate de plăcută pe mâine.